Uh, good morning, colleagues. Um... Bună dimineața, dragi colegi. Începem cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Există niște modificări în această dimineață. Punctul 8 și anume amendamentele pentru Fondul pentru Securitate Internă cu doamna Holmaier, raportor va fi discutat pe 24 ianuarie. Avem un nou punct 8 care sunt, se referă la discuțiile amendamentelor privind creația unei rețele europene pentru ofițeri de legătură pe migrație. Doamna Chienghe este raportor pe care îl discutăm în această dimineață. Punctul 25, raportul de aviz pe instrumentul pentru preaderare 23 ianuarie și punctul 30, votul privind negocierile interinstituționale și componența echipei de negociere în ceea ce privește precursorii pentru exploziv va fi discutat după punctul 23. Deci dacă nu se opune nimeni acestor modificări, considerăm ordinea de zi adoptată. Avem aprobarea procesului verbal din 31 august și 15 noiembrie. Dacă nu aveți obiecții, le considerăm adoptate și ca regim lingvistic avem interpretare în toate limbile, cu excepția danezei, croatei și irlandezei. Și o serie de anunțuri referitoare la actele delegate. Avem o serie de acte delegate și de implementare despre care trebuie să vă spun. Actele delegate și de implementare. Acte de implementare. Pe 9 ianuarie, Parlamentul a primit decizia de implementare a Comisiei și anexa care stabilește specificările pentru calitatea, rezoluția și utilizarea amprentelor și imaginilor faciale pentru verificarea biometrică și în sistemul intrări-ieșiri. Actul de bază este regulamentul 2017-2226 de pe 30 noiembrie de înființare a sistemului ES de modificare a convenției care implementează acordul Schengen și regulamentele 767 din 2008 și 1077 din 2011. Prin buletinul de pe 11 ianuarie veți fi informați cu privire la faptul că am primit acest document și dacă aveți obiecții înainte de 23 ianuarie la prânz. Pe 8 ianuarie, Parlamentul a primit două proiecte de decizii de implementare ale Comisiei și anexele lor privind accesul la registrele ETIAS conform articolului 73.3b din regulamentul 2018-1240 a Parlamentului și specificații privind soluții tehnice pentru centralizarea punctelor de acces la sistemul central ETS și o soluție tehnică pentru statele membre în scopuri statistice. Pe baza articolului 73.3b Regulamentul UE 2018-1240, actul de bază e regulamentul 2018-1240 de pe 12 septembrie de înființare a sistemului ETIAS și de modificare a regulamentului 1077 din 2011 515, 2014, 2016, 399, 2016, 1624 și 2017, 2226. Prin buletinul informativ de pe 11 ianuarie veți fi informați în acest sens, obiecții până pe 22 ianuarie la prânz. Și, în încheiere, pe 9 ianuarie, Parlamentul a primit o propunere de decizie de implementare a Comisiei privind protecția adecvată pentru datelor personale în Japonia, actul de bază regulamentul 2016-679 Parlamentului și Consiliului privind protecția adecvată a datelor personale de către Japonia. Implementarea va fi comunicată, primirea acestui document va fi comunicată tot prin buletinul din 11 ianuarie și ca termen limită pentru obiecții 23 ianuarie la prânz. Și acum trecem la principalele puncte de pe ordinea de zi și urez bun venit lui Simon Morty, director general adjunct DG Home, Bine venit, Simon! Pe 10 decembrie, probabil vă amintiți, Comisia și-a dat acordul la acordul încheiat cu Albania, primul acord de genul acesta, dacă vă amintiți. Simon a fost în uh, comisie pe 1 februarie anul trecut pentru a ne informa cu privire la negocieri și ne bucurăm să avem ocazia să aflăm detalii referitoare la cele mai noi evoluții. Avem o notă de două pagini pe care am primit-o din partea comisiei și mă bucur că Simon Mordiu este alături de noi pentru a ne și prezenta. Deci Simon face prezentarea, după care am să dau cuvântul raportorilor din umbră pe Albania și Firom. Ai cuvântul. Mulțumesc. Many thanks and um, good morning. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Un an nou fericit, un an care va fi plin de provocări. Dacă ne situăm într-un cadru mai general, de ce facem aceste lucruri? Am văzut în cazul crizei cu migrația 2015-2016 că partenerii și prietenii noștri din Balcanii de Vest au fost supuși unor presiuni migratorii foarte mari și tranzitul prin coridorul din Balcanii de Vest a devenit principalul tranzit către UE. La momentul respectiv, Agenția Europeană pentru Paza de Coastă și Frontieră, Frontex, cum se numea la momentul respectiv, nu avea mandatul pentru a detașa uh, grăniceri într-un stat terț și Asta era un neajuns destul de mare și Comisia în 2015 a propus o consolidare a mandatului Frontex pentru a avea posibilitatea să desfășoare operațiuni mixte pe teritoriul statelor terțe în funcție, sigur, de acordul și cu consimțământul statelor în cauze. În acest cadru ne situăm cu activitatea noastră și, cum ne-a spus domnul președinte, am cerut la început Consiliului să lanseze negocierile, întâi cu Serbia și fosta Republică Iugoslavă Macedoniei și, după aceea, într-un al doilea val, cu Albania, Muntenegru și Bosnia-Herzegovina. Și, după cum știți, din discuțiile în comisia dumneavoastră, negocierile cu Firom și Albania s-au încheiat destul de repede. Vestea bună pe care vă aduc este că negocierile privind acordurile cu toate țările din Balcanii de Vest au fost finalizate cu succes. Deci ideea era să vă ofer câteva informații cu privire la negocierile cu Serbia, Muntenegru, Bosnia-Herzegovina. Avem acel rezumat de două pagini pe care l-am pregătit și vom urma practica standard prin secretariat pentru a putea și dumneavoastră aproba documentul. În ceea ce privește Serbia, document, negocierile au fost îndelungate, a durat destul de mult timp. La finele lui septembrie am ajuns la un acord care acum urmează să fie semnat și înainte de Crăciun Comisia a adoptat propunerea pentru decizia Consiliului de autorizare a semnării și finalizării acordului, după care după ce în Consiliu se adoptă decizia către finele acestei luni, acordul va fi semnat. Din discuțiile anterioare, ați aflat că ne-am confruntat cu două dificultăți în negocierile cu Serbia. Una clasică, referitoare la denumirea Kosovo-ului, unde nu aveam o marjă prea mare de manevră și nota de subsol standard care reflectă rezoluția 1244 din 99 ONU și avizul în alte curți de justiție și am avut și probleme privind imunitatea Serbiei, care nu dorea să acorde această imunitate, însă după mai multe negocieri, Serbia a acceptat compromisul pe care l-am găsit cu alte țări și anume conceptul unei imunități funcționale, adică personalul este protejat în cazul în care uh, sunt uh, implicați într-un incident pe durata desfășurării misiunilor, uh, dar nu în afara celor uh, împrejurări Deci dacă actul se comite uh, în timpul datoriei, asta nu înseamnă că persoana respectivă nu poate să fie acuzată în țara sa. Asta nu face parte din acord. Cu Muntenegru negocierile au fost mult mai ușoare, acordurile au fost uh, finalizate într-o singură rundă de negocieri, îndelungată, dar una singură, pentru că prietenii din Muntenegru au trebuit să se consulte la nivel tehnic și însă de acum înainte lucrurile se vor desfășura foarte repede. Textul acelui acord este foarte apropiat de acordul standard referitoare la accesul uh, personalului agenției și așa mai departe. Un detaliu a fost faptul că Muntenegro a dorit garantarea faptului că dacă un act nu se comite la exercitarea funcțiilor oficiale, atunci echipele pazei de coastă uh, europene nu trebuie să depună mărturie într-un tribunal din Montenegro. În negocierile cu FIROM a intervenit în discuție un subiect foarte important care ține de acum 20 de ani, moartea tragică a uh, unui cetățean, fir rom, care a fost uh, implicat într-un accident cu un soldat uh, NATO și am și care a fost returnat de îndată acasă și am conchis că ambele părți se vor abține de la a detașa un astfel de membru al personalului în cazul unui incident. Următoarele etape și asta le-am uh, aprobat aceeași cerere și Muntenegrului în ceea ce privește negocierile, pentru că urmăreau unde aproape negocierile noastre cu Firom. În ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, am finalizat negocierile înainte de Crăciun și acum trecem la uh, presemnarea textului. Principala problemă cu care ne-am confruntat în cazul Bosniei este că doreau să extindă acoperirea geografică, pentru că Agenția Europeană a Pazei de Costă are un regulament care ne împiedică să detașăm uh, grănicerii pe granițele unui stat terț cu UE. Însă Bosnia dorea să includem și frontierele sale cu Muntenegru și Serbia, lucru care în momentul de față nu e posibil. Dar e un aspect care, în revizuirea regulamentului Agenției Europene pentru Paza de Coastă este prevăzut, dar deocamdată nu este permis din punct de vedere legal. Deci ce am făcut? Am subliniat faptul că poate exista o intensificare a activităților agenției pe lângă competențele executive. Și un subiect dificil în discuțiile cu Bosnia este faptul că vor doreau un termen foarte precis și scurt pentru decizia directorului executiv cu privire la comiterea sau nu a unui act uh, în timpul de dator, în, în timp ce persoanele respective sunt în exercițiul funcțiunii. Și am fost de acord să spunem că directorul executiv va lua o decizie cât mai repede posibil, dar fără să impunem un termen limită forțat, uh, care trebuie totuși să fie adaptat la situație, la gravitatea situației și așa mai departe. Și în acordul cu Bosnia, uh, știu că acest lucru a intervenit în, ultime, în cele ultimele discuții pe care le-am avut. Am avut o abordare orizontală pe care am păstrat-o și aici pe baza acordului standard. Cam asta așa cum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Acum sunt deci în etapa de finalizare și semnare. Mulțumim, Simon, pentru această prezentare detaliată. Ca de fiecare dată, din păcate, raportorii din umbră și raportorii nu sunt aici în această dimineață. Birgit Sipel și Judith Sargentini vor interveni. Birgit, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc că ne-ați prezentat această vedere de ansamblu. În prezentarea noastră ați spus că uneori ă, tot reapar întrebări în discuție, dar eu cred că situația de la fiecare frontieră în fiecare țară e diferită, deci aș vrea să revin asupra două întrebări. Odată, paza de frontieră va uh, funcționa în baza instrucțiunilor primite de la paza de, de frontieră din terțele state. Deci apare o întrebare. Ce se întâmplă dacă instrucțiunile pentru o acțiune concretă contravin normelor europene? Ce ar fi atunci? Apoi, o altă întrebare. Ce se întâmplă cu mecanismul de plângeri? migranții de la frontieră își cunosc drepturile, cunosc mecanismul de plângere, cum pot fi informați. Dacă nu e posibil, atunci uh, cum uh, pot interveni organizațiile pentru drepturile civile în așa fel încât, prin intermediul acestora, să se poată accesa mecanismul de plângere dacă ceva merge prost și drepturile fundamentale nu sunt respectate. Mulțumesc. Judith. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, sceptică față de paza de frontieră care funcționează în terțe state. Nu o să prea intru în detalii. Gândiți-vă doar la două probleme. Când am fost la Uh, frontiera dintre Bulgaria și Turcia cu o misiune Frontex, am observat că există o cooperare foarte strânsă între latura europeană cu bulgarii și turcii. De fapt, uh, partea europeană era foarte bine echipată și în momentul în care se constatau cu echipamentele de rigoare că existau uh, persoane suspecte, erau uh, contactați și turcii. Dar uh, era oarecum ciudat, pentru că nu știai, acea persoană oare nu fuge din Turcia pentru că nu este în siguranță și am spus, nu putem aștepta mai întâi să vedem dacă nu e vorba de turci care fug din Turcia înainte să se, size, să se sesizeze asta, dar nimeni nu are cum să clarifice asta, că e vorba de o distanță de câțiva kilometri. Era o cooperare care, pentru gustul meu, era chiar prea apropiată. Aici, însă, e vorba de cooperare cu uh, paza de frontieră dintre, de, la ambele frontiere și eu cred că atunci cooperarea este și mai ușoară și sună interesant, dar apare o întrebare. Ce facem în momentul în care sunt oameni care fug dintr-o anumită țară? Nu cumva aceste persoane vor fi oprite tocmai pentru că funcționează atât de bine cooperarea între ofițerii de frontieră? Și apoi, ce se întâmplă cu cererea Bosniei și Herțegovinei? S-a sugerat, uh, uh, ni s-a sugerat să oferim uh, sprijin uh, față de Serbia și Muntenegru. Mi se pare că răspundeți favorabil acestei cereri și dacă ar fi să o luăm pe această cale, atunci Cred că am jucat rolul din anii 90 și la începutul anilor 2000. Poate că în continuare jucăm acest rol, dar nu are nimic de a face cu controlul la frontieră cu privire la migrație, ci totul a avut de a face cu conflictul din Balcan și cu situația de după război. Nu știu sincer dacă aș vrea să ne asumăm iarăși acest rol față de țările din Balcani. Puteți să ne dați mai multe detalii? De unde vine această cerere? De ce credeți că ei au această dorință și de ce ați uh, formulat un răspuns pozitiv? Nu neapărat că asta vom face, dar că priviți asta ca fiind o posibilitate pentru viitor. Mulțumesc, Iuti. Dacă mai sunt alte intervenții, iată că nu. Simon, te rog, pentru răspunsuri. Vă mulțumesc. Să încep mai întâi cu întrebările doamnei Zipel, care pot fi cumva regrupate la capitolul cum ne asigurăm că sunt protejate drepturile fundamentale. Putem privi lucrurile din două, trei perspective. Mai întâi m-ați întrebat ce s-ar întâmpla dacă un membru al echipei ar primi o instrucțiune de la autoritatea țării în care este uh, detașată persoana respectivă ce s-ar întâmpla deci dacă ar veni instrucțiuni care ar contraveni sau ar încălca uh, legislația europeană cu privire la drepturile fundamentale? Aici este o prevedere foarte specifică și se spune că membrii echipei, când își exercită funcția, trebuie să respecte pe deplin drepturile fundamentale și libertățile. În al doilea rând, aceste acorduri sunt acorduri de tip umbrelă se oferă posibilitatea tehnică a unei detașări, dar e vorba concret de un plan operațional de acțiune și în această situație o cerință va fi stabilirea unor prevederi foarte clare, în așa fel încât drepturile fundamentale să fie respectate, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor uh, personale. Deci aceste lucruri apar și în acordul în sine și în uh, întregul plan operațional la toate capitolele. Am mai prevăzut și o altă situație. S-ar putea ca să asistăm uh, la o situație în care o țară parteneră încalcă drepturile fundamentale, nu respectă principiul non-refoulement și nici protecția datelor. Dacă se constată că asta devine o tendință, atunci acordul prevede și posibilitatea ca directorul executiv al agenției să suspende sau să termine acțiunea. Și parcă mi-ați adresat o întrebare și despre mecanismul de plângeri. Este greu de spus dacă orice migrant care încearcă cu disperare să treacă frontiera este conștient că există acest mecanism de plângere. Dar vă pot spune că da, acordurile impun ambelor părți o obligație și anume să existe un mecanism de plângere funcțional. În cazul Balcanilor de Vest, cu partenerii de acolo, se prea poate ca ombudsmanul național sau o instituție echivalentă să se ocupe de asta, ca să se, ca să se sesizeze în caz că este formulată o plângere. În această situație, agenția are un mecanism gata implementat și el ar fi lansat uh, pentru a trata plângerea. Mai este și un ofițer pentru drepturile fundamentale și un uh, forum consultativ care joacă un rol uh, foarte activ, după cum cred că bine știți deja. Aș dori să trec la întrebările doamnei Sargentini. Situația la frontiera dintre Bulgaria și Tur Turcia este un pic diferită, pentru că staful agenției detașat acolo nu are puteri executive. Deci, există o cooperare, dar ea se bazează mai ales sau ceea ce ați spus noastră este mai ales cooperarea între paza de coastă bulgar, paza de frontieră bulgară și paza de frontieră turcă. Agenții noștri oferă mai degrabă sprijin, ei nu se ocupă însă de gestionarea per se a frontierei. Există și o cerință. Dacă semnăm acorduri cu o anumită țară, atunci uh, în acea țară trebuie să existe un anumit nivel uh, de respectare a drepturilor fundamentale. Nu cred că vom semna un acord cu o terță țară cu care am avut mari probleme și unde au fost uh, îngrijorări majore în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Cu privire la Bosnia, ca să vă explic ce se întâmplă să privim lucrurile un pic din perspectiva bosniecilor, bosniacilor, mă scuzați. Din partea lor ni se spune că există o presiune mare, mai ales în relația cu Croația, mai ales uh, cu cei care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană, dar e presiune și la frontiera noastră cu Serbia, căci sunt oameni care încearcă să treacă neregulat prin Serbia, în Bosnia, anticipând că se va intra în Uniunea Europeană. Ce ne spunea Bosnia nouă este că ar aprecia posibilitatea de a detașa ofițeri de frontieră cu puteri executive la frontiera lor externă, care nu este frontiera Uniunii Europene, ar fi partea unei abordări pentru a controla mult mai bine frontiera și pentru a avea un control holistic. Temeiul juridic uh, din acest regulament nu prevede așa ceva, dar să se propun câteva schimbări. De fapt, am propus noi câteva schimbări în septembrie și spuneam că în niște circumstanțe foarte detaliate și clare, și când avem anumite garanții în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în terțele state și așa mai departe, să se poată într-adevăr negocia așa ceva, deci inclusiv să detașăm uh, ofițeri și la frontierele terțelor state. Deocamdată nu se întâmplă asta și deocamdată nu e prevăzut așa ceva, cam asta este situația, însă personal eu înțeleg uh, perspectiva Bosniei. Din punctul uh, lor de vedere, e o mare provocare, poate chiar uh, mai mare provocarea la frontiera externă, lor externă, uh, care nu este frontiera europeană. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări suplimentare, foarte rapid vă rog, puteți totuși să elaborați și de ce ar fi interesant pentru Uniunea Europeană să facă asta? Din ce îmi dau eu seama, e ca și cum ne-am mutat frontiera noastră un pic mai departe, înspre o terță țară. Răspunsul? Depinde cum privim obiectivul acestui regulament. Dacă spunem despre acest regulament uh, că vrem uh, să existe doar pentru a închide hermetic uh, frontierele noastre, atunci ar trebui să avem ofițeri la frontiera între Bosnia și Croația doar. Dar dacă privim acest acord ca fiind unul menit a-i susține pe parteneri care au provocări comune cu noi și dacă vrem să cooperăm cu respect reciproc, atunci cred că ar trebui să fim totuși sensibili la aceste cereri și este opțiunea pe care o prefer eu este cea din urmă mai degrabă, a doua. Da, nici n-ar trebui să mai continuăm. Este o discuție combativă cu Comisia în spiritul tradiției uh, din relația dintre noi. Mulțumesc foarte mult, Simon, mulțumesc uh, echipei întregi pentru o prezentare ca de obicei comprehensivă, mulțumesc pentru document, mulțumesc Birgit și Judith pentru întrebări. Dragi colegi, următoarele trei uh, subiecte, cu acordul cu Bosnia, Montenegru și Serbia, vor face obiectul uh, următoarele reuniuni a coordonatorilor când vom numi raportorii. Următoarea prezentare va fi mai blândă. Dragi colegi, putem trece acum la punctul 5 și anume crearea unui fond pentru azil și Migrație. Pe 12 iunie, Comisia a publicat o propunere de regulament care să creeze acest fond. Este doar unul din programele sectoriale lansate în cadrul uh, CFM. Raportorul nostru este Miriam Dali ea și-a prezentat proiectul de raport în 27 noiembrie în comisia noastră. Termenul pentru amendamente a fost 11 decembrie. Dacă nu mă înșel, 541 de amendamente au fost uh, înregistrate. Eu mereu spun un număr și, se, și rezultă că este greșit. De fiecare dată se întâmplă asta. Probabil vor fi cât, parcă văd 546, spune președintele. Oricum sunt multe amendamente deci, Miriam, te-aș ruga să ne faci o prezentare a amendamentelor, după care va urma o scurtă dezbatere. Îți mulțumesc de pe acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc, dragi colegi. Zi de zi vedem cât de importantă este acțiunea concretă în ceea ce privește migrația. Astăzi examinăm uh, amendamentele. Mulțumesc pe această cale tuturor raportorilor din umbră pentru implicare și pentru interesul față de acest dosar. Discutăm dosarul acesta chiar la timp, pentru că ieri am văzut cum o țară, de data aceasta uh, Malta, a debarcat un grup de persoane cărora le fusese refuzată intrarea într-un alt stat membru. Și chiar cu câteva zile înainte, aceeași țară, tot Malta, a primit uh, Uh, un alt grup de 249 de persoane. E doar uh, un exemplu. În anul 2018 a fost numeroase altele. Cu siguranță nu va fi ultimul asemenea caz. Sunt situații care arată ce diferență de abordare există între statele membre? State membre care s-au angajat față de vieți umane, au anumite răspundere, state membre care în momentul în care trebuie nu sunt solidare. Ca raportor de, pentru acest uh, regulament, mă simt obligată să mă refer la aceste evenimente și să spun că, în calitate de colegiuitor, e răspunderea și datoria noastră ca Parlament European să facem presiuni pe lângă statele membre, să facă mai mult, să acționeze, să fie state solidare, nu doar uh, Uh, în cuvinte, ci în acțiuni. Astăzi vrem să discutăm despre cum ar trebui gestionate mai bine de 10 miliarde de euro. Profit de ocazie pentru a spune că nu e vorba doar despre bani, e vorba despre a avea politicile corecte. pe Mediterana sunt uh, vieți riscate la ora actuală și discutăm despre niște soluții care uh, se iau doar la nivel de stat membru, soluții individuale, nu unele omogene. Și aici revin la principiul solidarității. Este un principiu care este garantat în tratat, articolul 80 din tratat, tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene, și care stipulează principiul solidarității și principiul asumării partajate a răspunderii, inclusiv cu implicațiile financiare între statele membre. În proiectul meu de raport am inclus și articolul 80 ca fiind temeiul juridic pentru acest fond și cu încântare vă spun că pare să existe un acord transpartinic față de acest, această abordare, căci mai sunt raportori din număr care au depus amendamente similare. Este un pas înainte pozitiv și sper că Parlamentul European să reușească să mențină acest ritm în negocierile cu Consiliul. În al doilea rând, mai pare să existe sprijin uh, pentru acest fond ca să putem prioritiza integrarea ca fiind principalul obiectiv. Sunt mai multe grupuri politice care au depus amendamente uh, în acest sens. Și uh, cu, cred că putem să reflectăm ceea ce a spus deja Comisia Libe cu privire la titlul acestui fond în avizul său față de regulamentul cu privire la prevederile comune. Uh, Vrem să menținem acest titlu, și anume azil, migrație, dar și integrare. În al treilea rând, și aici vin la o problemă mai complexă și pe care va trebui să lucrăm, E vorba despre relația cu terțele state și implicarea lor în acest fond. Sunt multe amendamente depuse din acest punct de vedere. Se acoperă un spectru larg de acțiuni. Trebuie să găsim însă un compromis mai amplu aici. Să găsim uh, calea de mijloc pentru ca, în primul rând, fondul să fie utilizat pentru acțiuni în Uniunea Europeană, dar să permitem și o oarecare marjă de manevră pentru uh, cheltuieli în relație cu terțele state cu condiția, desigur, ca aceste cheltuieli uh, să fie în anumite limite predefinite. Un alt element important care apare uh, în mai multe amendamente se referă la principiul efortului partajat și al parteneriatului. Aștept cu nerăbdare discuția cu raportorii din umbră pe mai departe ca să putem găsi formulări acceptabile pentru toți. Mai și în al cincelea comentariu au fost numeroase amendamente depuse cu privire la articolul 8 din regulament, mai ales în ceea ce privește bugetul. Sunt grupuri care par să își dorească să discute distribuirea uh, de fonduri uh, cu concentrarea tematică și cu fondurile naționale, dar cred că nu trebuie să schimbăm propunerea Comisiei la capitolul distribuire. Însă aștept cu nerăbdare comentariile raportorilor din umbră ca să văd uh, ce i-a mânat să aibă această abordare. Ce schimbări am făcut? Am introdus procentaje minime pentru anumite obiective din fond, de exemplu. Această idee a fost susținută de alte grupuri, nu de toate, și va fi un domeniu important de compromis. De asemenea, va trebui să găsim un compromis și în ceea ce privește un procentaj posibil uh, minim fix uh, pentru autoritățile locale și regionale care implementează acțiuni de integrare. Sunt numeroase abordări eh, generale, numeroase cifre care au fost depuse și există variații importante. Sunt poziții convergente și în ceea ce privește o mai bună transparență, o mai bună monitorizare și o mai bună evaluare, plus raportarea în fața Parlamentului după aceea. Au apărut deci numeroase amendamente cu privire la implementarea fondurilor, dar marjele procentuale uh, pentru statele membre și pentru primirea unor, alocat, unor alocări în plus după evaluarea jumătatea perioadei s-au rezumat la 30%. De asemenea, sunt schimbări propuse și la anexe. Aici sunt, uh, este o listă lungă de amendamente și ale raportoarei și ale raportorilor din umbră. Voi prezenta un set comprehensiv de amendamente de compromis cu speranța de a găsi sprijin transpartinic. Nu uitați, vă rog frumos, în timpul negocierilor uh, ulterioare că uh, Aici uh, va fi un mare conflict cu Consiliul. În concluzie, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru muncă, pentru interesul real față de acest raport și aștept cu nerăbdare următoarea reuniune cu raportorii din umbră. Va fi săptămâna viitoare la Strasburg. Speranța mea este ca până atunci să uh, vă fi transmis uh, primul set de amendamente de compromis înspre examinare. Mulțumesc! O prezentare ca la manual. Nu putem fi părtinitori. Mulțumesc, Mariam. Acum raportorii din umbră. De la PP, domnul Lenners, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mulțumesc, domnule Dali, pentru munca depusă până acum, în special, după cum am spus data trecută, pentru modul inclusiv în care s-a desfășurat activitatea. Am avut multe reuniuni în pregătirea prezentării raportului și începem săptămâna viitoare cu prima întâlnire a raportorilor din umbră și aștept cu interes să văd orice propune de compromis. Mulțumesc de asemenea tuturor colegilor pentru toate amendamentele depuse, câteva sute, dacă am înțeles bine, care arată importanța și angajamentul pentru acest dosar. Sunt de acord cu doamna raportor, după cum am spus și data trecută, că solidaritatea eficace între statele membre e o parte importantă a provocărilor migrației cu care ne confruntăm și mă bucur să văd că poziția noastră <clears throat> de a avea solidaritate și o împărțire echitabilă și utilizarea fondului este împărtășită și de celelalte grupuri. Suntem destul de acord cu doamna raportor în ce privește formularea introdusă când vorbim despre a sprijini imigrația legală în conformitate cu nevoile economice și sociale din statele membre Cred că e cea mai bună cale pentru viitor, pentru a ne asigura că avem un impact pozitiv asupra statelor membre și putem arăta acest lucru. În ce privește denumirea fondului, s-a menționat deja, mulți colegi au schimbat denumirea, eu am propus în numele pe să adăugăm și cuvântul pentru returnare sau returnări care se include, suntem cu toții de acord, cel puțin într-o anumită măsură că și returnare e o parte importantă una dintre părțile cel mai puțin dezvoltate în uh, ce privește abordarea Uniunii Europene, ceea ce se reflectă în multe amendamente și nu cred că ar fi de proastă să introducem acest cuvânt și în denumire. Înțeleg că e problematică pentru alte grupuri, prin urmare, și am spus deja, domnule raportor, am făcut o propunere de compromis foarte bună, spun eu, și anume să redenumim fondul Fondul Monetar pentru implementarea, re, pentru returnare, integrare, azil și migrație, ceea ce ar deveni în prescurtare fondul Miriam, ceea ce ar trebui să o bucure și pe doamna raportor și să accepte. În ce privește țările terțe, pe scurt, da, vrem să avem o reglementare strictă a finanțării pentru țări terțe. Nu putem accepta amendamente că exclud țările terțe de la fond cu totul sau doar uh, să includem țări învecinate ca țări terțe? Există o sarcină specifică sau în ce privește azilul și migrația, sunt multe țări uh, relevante cu care trebuie să cooperăm, după părerea noastră, să încerc puțin toate țările de origine sau de tranzit pentru migrație. Deci, cu siguranță, ar trebui să extindem posibilitatea de a participa la fond și pentru aceste țări să lucrăm și cu ele. Instrumentul de vecinătate și cooperare acoperă acestea, dar e greu de prevăzut cum evoluează migrația și în ce măsură acel instrument pentru vecinătate și migrație o să-și atingă obiectivele în anii viitori, deci n-am vrea să excludem nicio cooperare cu țări terțe în prealabil. Nevoia de flexibilitate s-a subliniat și data trecută. <clears throat> Fondul pentru azil și migrație trebuie să fie flexibil pentru a se adapta la provocările care apar, ceea ce înseamnă că nu suntem mulțumiți și nu putem sprijini introducerea de nivel minime de cheltuieli pentru anumite obiectivele fondului. Trebuie să avem abordare flexibilă, să avem finanțare țintită în funcție de nevoile actuale care se pot schimba rapid. Acestea sunt câteva aspecte la care am dorit să mă refer, dar aștept cu interes uh, și discuția de azi și prima ședință de săptămâna viitoare. Mulțumesc. Abordare cuprinzătoare. Deși poate că ați avut o atitudine puțin excesivă în ce privește schimbarea denumirii, chiar dacă poate n-ați avut intenția să vedem cum reacționează doamna raportor. Eu așa am interpretat. În rest, vă mulțumesc foarte mult. De la ECR, doamna Zunberg, dacă este, doamna Winberg, dacă e în sală. Mulțumesc. Îi mulțumesc, doamne raportor, Dali. Bugetul prevăzut pentru Fondul pentru Migrație demonstrează că sunt multe probleme structurale și important să rezolvăm aceste probleme, în primul rând. important ca să garantăm o anumită stabilitate și să garantăm de asemenea o soluție adecvată pentru statele Uniunii Europene care suferă de ani de zile o migrație de foarte mari dimensiuni. E important să nu încurajăm și mai multe migrație înspre Uniunea Europeană. Mulți migranți care sosesc în Uniunea Europeană vin din motive economice cu diverse pretexte umanitare, dar e foarte important ca sistemul nostru să funcționeze foarte bine. Trebuie așadar ca prioritatea bugetului să o reprezintă adevărații solicitanți de azil și important să se ajungă la a împărți această categorie și au separat de migranții economici. Pentru migranții economici ar trebui să poată fi o posibilitate de întoarcere rapidă și demnă, important și pentru societatea europeană. Însăși, dar sunt și lipsuri în ce se propune aici. De fapt, se vorbește de asimilare și integrare deci noi trebuie să ne adaptăm, noi trebuie să ne adaptăm cultura noastră la cultura migranților, adică societatea trebuie să adapteze la migranți. Mai degrabă, cred că individul, persoana care sosește, trebuie să se adapteze și iată motivul pentru care prevedem în acest buget posibilitatea unora de a trage pe sfoară autoritățile și să ajungă în Uniunea Europeană din motive economice ca să rămână aici. Astfel, în Uniunea Europeană <clears throat> e mai degrabă necesar să îi descurajăm pe migranții economici să mai vină în Uniunea Europeană. E important pentru prosperitatea și securitatea concetățenilor noștri. Mulțumesc. De la ALDE și GUE, raportul în nu sunt prezenți dar există de la Verzia. Da, doamna Scachele, mulțumesc uh, raportoare pentru muncă, pentru includerea și integrarea noastră în uh, urmărirea evenimentelor. Pentru grupul nostru ar fi foarte important să avem integrare în titlu, pentru că e foarte suspect ca integrarea s-a scos din titlu. Întâi era integrarea, acum Comisia a scos-o și a spus că asta nu schimbă cu nimic, că asta mă face să am o suspiciune. Ni se pare necesar să includem. Și de asemenea, pentru noi e foarte important să ne ocupăm de dezechilibrul din propunerea Comisiei și anume că se transferă mulți bani pentru returnări, când de fapt Trebuie să vedem ce trebuie să se facă, să se financeze în întreaga Europa, în comunități, partea de azil, de integrare, unde să avem uh, o schimbare pozitivă. De asemenea, să dăm prioritate integrării și căilor legale, <clears throat> unde există deja posibilități în legislația europeană și nevoie de finanțare și de intensificare, așa vedem noi lucrurile. Deci am propus amendamente în această privință și așteptăm cu interes să continuăm uh, conlucrarea cu ceilalți raportori din umbră și cu doamna raportor. Mulțumesc! Mulțumim, Sca. Dintre membrii dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Mulțumesc. Atunci, din nou, uh, Miriam are cuvântul dacă dorește să spună ceva în încheiere. Mulțumesc. Președintele o întrerupe. Mai întâi cel la comisie cineva. Comisia Europeană, dacă dorește să intervină, și apoi Miriam, scuze. Um, as far as the commission... În ce privește Comisia Europeană, doream doar să corectez ceva. Cred că e o înțelegere cum e redactată propunerea noastră în ce privește prioritățile care vor fi finanțate. În acest sens, anexele, anexa 1, care se referă la cheia de distribuție, nu precizează unde va merge finanțarea necesară. Principala propunere este ca finanțarea să se ocupe de nevoile unui stat membru sau altul. Nevoile n-ar fi aceleași de la un stat membru la altul și în acest sens să spună că prioritizăm sau mutăm bani pentru returnări nu cred că e neapărat corect. Această cheie de distribuție, în esență, nu face decât să stabilească criteriile în baza cărora s-ar distribui finanțarea către statele membre în alocări naționale, dar nu precizează <clears throat> în ce mod să se cheltuiască banii. Alocările naționale pentru statele membre în acest context, statele membre, desigur că pot să canalizeze finanțarea unde au nevoile. În ce privește titlul fondului, mă tem că nu e nimic ascuns sau suspect, uh, pentru că nu mai e integrarea în titlu. Doar că în acest pachet integral CFM vrem să ne ocupăm de integrare într-o manieră integrală și subliniem și în instrumentul FS+. Iată de ce considerăm că întrucât integrarea E o chestiune care se referă nu doar la Fondul pentru Azil și Migrație, nu ar trebui neapărat să fie subliniat doar în acest fond. Am încercat să ne ocupăm de el în ambele fonduri, astfel încât statele membre să poată să-l acceseze după cum e necesar. Mulțumesc. Personal, eu n-am înțeles logica ultimei părți. Poate mă ajută, doamna raportor. Eu chiar n-am înțeles, spune președintele, dar în fine, poate a înțeles altcineva. Doamna raportor, acum din nou. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc uh, să le mulțumesc colegilor, raportorii din umbră și comisie Am discutat mult cu comisia despre acest regulament și fond și acest aspect pentru noi. În fine, pentru mine, ca să mă exprim ca raportor în acest moment, nu e suficient să spunem că integrarea e un aspect orizontal în regulament și vreau să se pună un accent mai mare pe acest aspect și dacă e o chestiune orizontală. Evident, după cum am preconizat de la bun început, e un subiect foarte controversat. Știu că vor fi puncte de vedere diferite, dar Sarcina mea este să veghem că găsim o poziție de compromis solidă care să fie sprijinită de majoritatea Comisiei și apoi a Parlamentului. Deși înțeleg că unele grupuri se opun la majoritatea lucrurilor propuse, cred că sunt și puncte de convergență cu alte grupuri la una dintre chestiunile importante și pot să asigur pe toată lumea în legătură cu dorința mea reală de a <clears throat> promova o legislație care să poată acoperi toate aspectele care trebuie să fie acoperite. Ca ultim aspect, mulțumesc domnului Lenes pentru sugestie. Să-i spunem fondul Miriam, dar nu țin neapărat. Dar vreau să amintesc că dacă un raportor PP a menționat denumirea AMIF în loc de AMF și în fine. Vă mulțumesc tuturor pentru discuții și colaborare în săptămâna următoare. Da, Geron, a fost așa cum te-am avertizat eu, în fine. Mai serios acum, vă mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse în acest dosar, domnule raportor, raportor din umbră, votul în Comisia Libe în 29 ianuarie Mulțumesc raportoarei, raportoare de numbră și comisii. Acum punctul 6, Poliția de frontieră și Garde de coastă la nivel european. Examinarea amendamentelor la acest dosar. Raportor Roberta Metzola. Propunerea a primit cam 1600 de amendamente și fără alt această introducere, o să-i dau cuvântul domnului raportor. Deci e vorba de poliția de frontier și gada de costă. Mulțumesc, bună ziua, Claude. Am avut întâlniri foarte fructuoase în trecut, în zilele și săptămânile trecute cu acest raport, după prezentarea proiectului de raport în această comisie în noiembrie excluzând amendamentele propuse în uh, proiectul de raport, am primit 1509 amendamente de la colegi din această comisie și altele față de propunerea inițială a Comisiei de Regulament privind Poliția Europeană de Frontieră și Garda de Coastă. E clar că mulți membri din toate grupurile politice, pe lângă raportul numără, sunt interesați și urmăresc progresele realizate la această propunere legislativă. Activitatea nu s-a oprit negociem deja amendamente de compromis uh, la nivel tehnic și politic, în special având în vedere calendarul actualului mandat pentru a finaliza activitatea la acest dosar cât de curând posibil. E ceva ce se consideră că e dosar prioritar pentru Parlamentul European și îl tratăm ca atare. Azi o să grupez amendamentele <clears throat> în sau pe temele principale de care ne-am ocupat la negocierile la acest dosar. Cea mai mare schimbare care s-a propus din partea Comisiei e înființarea corpului permanent al agenției. În consecință, multe amendamente se referă tocmai la acest aspect. E clar că calendarul Comisiei de a înființa acest corp până în 2020 e greu de realizat. Am primit și amendamente care se ocupă de alcătuirea acestui corp permanent. Intenția este de a include flexibilitate în acest corp, dar în același timp să asigurăm că nevoile agenției sunt acoperite pe deplin. Propunerea de a adăuga o patra categorie la corpul permanent ca reacția rapidă să fie fezabilă spre depire de situația din prezent și să se poată desfășura. E o cale de a realiza acest obiectiv. Ar trebui să adăugăm mai multe roluri care să fie incluse pentru acest corp să ne concentrăm mai mult pe detașări pe termen scurt, să nu există o scurgere de resurse din unele state membre, mai ales pentru cele mai mici. E de asemenea important să ne ocupăm de aspecte legate de formare pentru personalul statutar al agenției și cei care vor fi detașați pe termen scurt sau lung. Sunt multe propuneri în legătură cu aceste aspecte care diferă de la <clears throat> pregătirea din mers pe la uh, o pregătire la o academie permanentă pentru Poliția de Frontieră Europeană. Trebuie să ajungă la un echilibru pentru a identifica nevoile reale. Să nu uităm că <clears throat> propunerile mai ambițioase aduc și costuri financiare mult mai mari și vor avea și implicații pentru resursele umane ale statelor membre în ce privește formarea. Trebuie să asigurăm de asemenea că principiul subsidiarității și competențele statelor membre rămân respectate pe deplin. În această privință salut amendamentele uh, primite care fac legătura între posibilitățile agenției de a avea inițiativă proprie cu acordul statelor membre vizate un alt amendament sau alte amendamente care limitează puterile executive ale personalului statutar al agenției. În legătură cu acest aspect, garanțiile necesare trebuie să existe pentru a da putere executive doar în măsura în care sunt necesare pentru a nu submina încheierea cu succes a unei propuneri. Parlamentul European a fost întotdeauna instituția principală care promovează respectarea drepturilor fundamentale în toate propunerile legislative. Deci am înaintat amendamente care au fost consemnate mulți raportori din umbră pentru a reflecta avizul Agenției pentru Drepturi Fundamentale în întregul text legislativ. Mulți membri au făcut același lucru și sunt încrezătoare că putem consolida pe mai departe garanțiile legate de drepturile fundamentale care s-au introdus în prima rundă a negocierilor uh, din 2016. Un alt punct controversat, includerea referințelor la centre de control în diverse părți în text. Mulți membri au propus să se șteargă orice astfel de trimiteri. <clears throat> Sugestia mea ar fi, și am comunicat-o raportor din umbră la începutul săptămânii, să așteptăm până când uh, lucrurile se ne mai bine pentru a putea avea apoi o decizie în cunoștință de cauză dacă să menținem trimitere la centre de control, să modificăm definiția într-o cale sau alta sau să fuzionăm cu trimiteri la zone hotspot sau chiar să ștergem cu totul toate aceste trimiteri. În fine, ultimul aspect care vreau să menționez, implicarea agenției în returnări cu țări terțe. Nu vreau să riscăm ca agenția să se implice în vreo activitate care n-ar fi fost permisă în Uniunea Europeană. <clears throat> Iată de ce inițial am inclus cinci garanții specifice în proiectul de raport, care au fost apoi consolidate prin mai multe amendamente care adaugă detalii la cele garanții legate de drepturile fundamentale, pentru a ne asigura că avem formularea cea mai strictă. Situația diferă <clears throat> acum față de cea de acum de ani, mai ales pentru că acum avem acorduri încheiate între agenție și diverse țări învecinate. Consider aceste garanții ca fiind nenegociabile și singura cale <clears throat> pentru a ne asigura că aceste returnări se efectuează cu respectarea de plină a drepturilor fundamentale. Înțeleg că mulți colegi <clears throat> și n-am îndoială o să exprime îngrijorările în acest sens, dar sunt convinsă că putem încerca să găsim uh, un echilibru în această privință. Și încă o dată aștept cu interes sau comentariile tuturor colegilor și voi continua să lucrez cu raportorii din umbră, cu tot personalul pentru a <clears throat> propune amendamente de compromis care sperăm să fie acceptate de majoritatea absolută a colegilor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim! Dosarul este unul consistent, ne așteaptă multă muncă dacă votăm pe 24. Dacă vrem să votăm pe 24, raportorii din umbră. Birgit, din partea socialiștilor, vrei să spui ceva? Nu? Bun. Domnul Niedermüller nu e aici. Prin urmare, trecem direct la ECR, raportorul ECR. În primul rând vreau să mulțumesc raportoare pentru ce a făcut în ceea ce privește documentul comisiei. Am cinci observații care să prezinte perspectiva ECR. În primul rând, suntem de părere că agenția aceasta are un rol esențial pentru securitatea internă și externă a Uniunii Europene. Prin urmare, suntem de acord cu obiectivul global al schimbărilor propuse. Am văzut amendamentele raportoarei care a propus o creștere graduală a personalului pentru ca statele membre să poată face față mi se pare o cerere întemeiată cu care putem fi de acord. Apoi, există multe amendamente referitoare la formarea grănicerilor. Noi considerăm că cel mai bine ar fi să stabilim niște standarde minime de respectate de către statele membre și nu să creăm neapărat o agenție europeană de formare. Nu eficientă din punct de vedere a costurilor și nu ne va ajuta să uh, fim mai eficienți neapărat. Nu ne opunem competenței de returnare a agenției. Din păcate am văzut multe amendamente împotriva acestei idei. Noi suntem gata să, discuțiem, să discutăm pentru a găsi un bun model pentru returnări, cu respectarea drepturilor omului, mai degrabă decât să se abandoneze de către agenție acest domeniu. În al patrulea rând, Știm că există sentimente uh, amestecate în ceea ce privește accesul în statele terțe. Grupul nostru nu e neapărat împotriva unei astfel de idei, dar trebuie să mai vedem care va fi mandatul și în ce cadru se pot face aceste lucruri. Dar e o ocazie de a da o plus valoare activității agenției. Un ultim punct, care este o linie roșie pentru ACR, dacă există o schimbare la nivelul conducerii politice a agenției. Suntem convinși că Strategiile agenției trebuie stabilite de statele membre și Comisia nu trebuie să joace un rol esențial în dirijarea politicilor agenției, dar suntem deschiși la negocieri cu raportorii din umbră și credem că putem în cele bună soluție de compromis. Mulțumesc, Natalie Grisberg, din partea ALDE. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Dat fiindcă e prima reuniune a anului, urările mele de un an nou bun, dumneavoastră, domnule președinte, și întregii echipe, pentru că n-am avut ocazia să le fac acestor tuturor colegilor. Aș vrea să mulțumesc doamnei Mețola în calitate de raportor, care a făcut uh, o treabă foarte bună, dificilă, pe un dosar important, care este totuși destul de vizibil în rândul dosarelor de care ne ocupăm și în rândul cetățenilor. Discuțiile au început, chiar dacă avem poziții divergente pe anumite puncte. De aceea ziceam că e dificil. Vă mulțumim pentru deschidere și pentru dorința de a ajunge la niște rezultate de compromis solide care să răspundă nevoilor europenilor. Câteva cuvinte din partea mea referitoare la activitatea grupului meu. Pentru grupul meu, noi am prezentat o serie de amendamente care reflectă o voință mai ridicată la nivel european. Este o idee pe care, câteodată, în ciuda tuturor, o promovează grupul meu. Vrem să fim eficienți în ceea ce privește protejarea spațiului Schengen și pentru asta ne trebuie un instrument consolidat în ceea ce privește protecția frontierelor externe. Genul acesta de marcă europeană, de marcaj european, l-am subliniat deja în eforturile anterioare de reformare a agenției. Câteva detalii foarte repede din partea mea. În primul rând, în ceea ce privește colegii care au vorbit despre crearea unui contingent permanent, grupul meu este pentru crearea unei astfel de unități cu în care se intre 10.000 de grăniceri, însă termenii propuși inițial de comisie sunt absolut nerealiști și cred că trebuie să lucrăm un pic pentru ca uh, obiectivul vorbind să fie fezabil, dacă nu e contraproductiv până la urmă și în ceea ce privește discuțiile noastre și în ceea ce privește mesajul către cetățeni. Și mai important, din punctul nostru de vedere, este că aceste unități permanente care trebuie să fie europene, trebuie să fie introduse în prima categorie, adică personalul statutar al agenției. Dacă nu, această unificare, această cultură europeană nu se va concretiza și ăsta este motivul pentru care în amendamente o să lucrăm un pic la ideea unui adevărat centru de formare pentru agenție, sigur, în legătură cu statele, dar care să implice și niște competențe date agenției pentru a crea o cultură și o formare comună. În al doilea rând, am depus amendamente pentru a insista asupra rolului agenției la frontierele externe în cadrul luptei împotriva criminalității. Evident, asta are legătură cu problemele politici migratorii și chestiunea returnării, dar grupul meu vrea să sublinieze că nu trebuie să fie aspectul central sau singurul aspect cel al returnărilor. Și ăsta e un punct pe care noi o să continuăm să insistăm, mai ales în ceea ce privește returnările, de fapt, cred că există destul de mulți dintre noi, conform discuțiilor pe care le-am avut până acum, care sunt uh, cel puțin nedumeriți, să spunem, în ceea ce privește organizarea returnărilor din spre un stat terț către un alt stat terț. Nu credem că agenția ar trebui să se ocupe de asta și mai avem o întrebare la care așteptăm un răspuns din partea comisiei și din partea serviciului juridic cu privire la includerea acestor centre controlate sau centru controlat. E un concept destul de vag, n-a fost deocamdată definit din perspectiva acestor hotspoturi, deci cred că există niște ambiguități și neclarități care trebuie eliminate și care vor fi de altfel eliminate în cadrul discuțiilor. Și în încheiere, Cred că e foarte important că doamna raportor a fost de acord să introducă uh, avizele și pozițiile FRA și aspecte referitoare la protecția datelor. Iată deci, în câteva cuvinte, cam care este poziția grupului meu în aceste discuții. Și suntem deschiși la cooperare, sigur. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Mulțumesc, Natalie. Din partea goi acum nu avem raportor din umbră. Genska ești raportor pentru vers, prin urmare, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna Keller. Mulțumesc, doamne raportor, pentru eforturi. Avem o număr mare de amendamente. Din punctul nostru de vedere, de fapt, nici nu contează câți grăniceri avem și în ce categorii intră. Ce ne interesează pe noi este ce fac și cum își desfășoară activitatea și dacă fac concret ceva. Pentru că să ai o astfel de cerere, o creștere a num personalului trebuie să existe și alte elemente însoțitoare. Trebuie, de exemplu, să crească rolul lor în combaterea crimei transfrontaliere, pentru că astea sunt probleme cu care ne confruntăm. Astea nu sunt similare cu migrația, unde ofițerii Frontex n-au cum să împiedice pe cineva să solicite azil. Prin urmare, întrebarea este ce vor face și cum vor face ceea ce vor face. Suntem de acord cu clauza pentru drepturile fundamentale, trebuie să avem o consolidare acolo, dacă rolul Frontex va crește atunci și aspectul referitor la drepturile fundamentale și resursele uh, ofițerilor trebuie să crească pentru că vor avea mai multe lucruri de făcut. Și suntem de acord cu toate întrebările referitoare la centrele de control și cum sunt ele diferite de uh, ce se întâmplă în prezent. Și suntem sceptici în acest sens deocamdată. Sigur că suntem deschiși, ne puteți convinge de contrariul, dar rămâne de văzut. În ceea ce privește returnările, sunt de acord cu Natalie eh, cu privire la returnarea între două state terțe. Frontex ar uh, acționa în acest caz în afara jurisdicției europene. Prin urmare, e un lucru cu care absolut nu suntem de acord. În rest, suntem deschiși să colaborăm cu, colaborăm cu raportoarea și cu raportorii din umbră. Mulțumesc, Laura Ferrara, pentru FDD. Mulțumesc, Claude. Mulțumesc și eu, doamnei raportor, doamna Mețola, pentru ce a făcut. Într-adevăr, Va fi dificil, având în vedere calendarul foarte strâns și importanța dosarului. Am prezentat împreună cu colegii 109 amendamente la propunerea comisiei. Sunt amendamente care uh, vizează în primul rând eliminarea competențelor de inițiativă ale agenției față de statele membre, pentru că agenția poate interveni cu mijloace și personal pentru a oferi asistența unui stat membru, însă doar atunci când statul membru solicită asta. Am cerut să se elimine natura obligatorie a recomandărilor pentru statul membru care vin din partea agenției ca urmare a evaluării referitoare la situația la frontierele externe și sancțiunea reintroducerii controalelor la frontierele interne am cerut de asemenea să fie eliminată în cazul în care nu se implementează recomandările de care vorbeam. Am cerut de asemenea să se reducă corpul permanent de grăniceri la dispoziția agenției la 500 cu contribuția statelor membre în regim facultativ voluntar. Am cerut să se schimbe sediul de la Varșovia la Reggio Calabria, în sudul Italia, pentru că asta reflectă nevoile logistice și de apropiere de zonele de acțiune care au legătură cu bazinul Mării Mediterane. Am cerut de asemenea ca sprijinul pentru agenție să se limiteze la sprijin administrativ, fără a putea să aibă impact asupra deciziilor care țin de autoritățile relevante din statele membre și, de asemenea, am cerut să se excludă posibilitatea de a efectua în centrele controlate examinarea cererilor de azil prin intermediul procedurii de frontieră, solicitanții de azil putând astfel să intre pe teritoriul statului membru pentru a prezenta cerere de protecție internațională. Pe scurt, asta ar fi conținutul amendamentelor noastre și evident că suntem deschiși să colaborăm pentru o soluție comună pe un dosar așa de important. Mulțumesc! Da. Mulțumesc! Aici am terminat cu raportorii din umbră. Mai este cineva care dorește să intervină? Domnul Leontini. Grazie, președinte. Sotto... Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez eforturile făcute de colega Mețola, care a dat dovadă de atenție și echilibru și mulțumesc. În ceea ce privește subiectul acesta al Poliției de Frontieră și Grănicerilor, e un subiect foarte important. Nu vreau să intru în detalii cu privire la propunerea Comisiei cu care sunt de acord. Vreau doar să spun despre ce este vorba în amendamentele la care am participat, pe care le-am prezentat cu colegele Mussolini și Matera. Conform amendamentului meu, sediul Agenției Europeană pentru paza de coastă trebuie să fie mutat în Catania, pentru că orașul respectiv se află uh, practic în, într-o poziție strategică la Marea Mediterană. Italia se numără printre statele membre care în ultimii ani a avut o contribuție foarte importantă în ceea ce privește primirea și salvarea migranților pe mare. Prin urmare, această alegere ar avea și un sens simbolic foarte important. O astfel de propunere nu trebuie să fie văzută ca fiind o sancțiune împotriva Varșoviei sau a Poloniei Trebuie să li se ofere, sigur, o uh, alternativă Varșoviei, o compensare, dar uh, având în vedere poziția geografică a Cataniei, unde se află deja biroul Forței de Acțiune a Uniunii Europene în acest sens, mi se pare logic să se mute acolo. În Catania există peste 134.000 de locuitori și pe teritoriul său se află uh, al treilea aeroport ca mărime al Italiei din punct de vedere al numărului de pasageri. Uh, Besa se află în uh, Valeta, sunt foarte aproape și, prin urmare, legăturile dintre cele două agenții care se ocupă de gestionarea actualei crize migratorii ar merge foarte bine. În rest, suntem deschiși să colaborăm cu raportoarea pentru a reformula în mod pozitiv uh, subiectul. Mulțumesc! Doamna raportor, nu mai avem timp la dispoziție, prin urmare putem obține ceva din partea președinției pentru că sunt niște discuții în Consiliu cu privire la cei 10.000 și așa mai departe. Putem afla ceva și de la ei dacă sunt deschiși să comenteze și poate o scurtă intervenție a Comisiei dacă dorește. Da, președinția, ce se întâmplă în momentul de față în Consiliu pe acest subiect, dacă ne puteți spune? Bun, bună dimineața tuturor! Eu reprezint președinția Consiliului, sunt consilierul responsabil de acest dosar din partea reprezentanței permanente. În primul rând vă mulțumesc pentru ocazia de a interveni și mulțumesc membrilor comisiei dumneavoastră pentru intervenție și pentru că au explicat punctele lor de vedere pe acest dosar. O să încep prin a spune că Dosarul este unul prioritar pentru președinția noastră și, acestea fiind spuse, facem mare eforturi la nivelul Consiliului pentru a ajunge la o soluție acceptabilă de compromis pentru majoritatea statelor membre. După cum știți, președinția austriacă a ajuns la o abordare generală parțială în ceea ce privește returnarea și cooperarea cu statele terțe, și am înțeles că aceste subiecte încă se mai discută aici pentru a ajunge la o bună soluție de compromis aici în Parlament. Obiectivul nostru este ca în Consiliu să obținem cât mai repede posibil un mandat pentru negocierile cu Parlamentul și să încheiem în mandatul actual acest uh, dosar. În ceea ce privește principalul subiect pe care îl discutăm în Consiliu, Încercăm să găsim o soluție de compromis cu privire la unitatea permanentă și principala chestiune în discuție este numărul acesta de 10.000, competențele cheie, precum și distribuirea pentru statele membre. În următoarele săptămâni o să ne concentrăm pe aceste subiecte și în același timp o să continuăm să lucrăm pe restul textului. Intenția mea este să păstrez o strânsă legătură cu Parlamentul și să încercăm împreună să finalizăm dosarul cât mai repede posibil. Mulțumesc! Da, toată lumea vrea să încheie dosarul cât mai repede posibil. Sunt subiecte foarte interesante, cum ar fi cei 10.000. Da, a fost o primă pre- uh, intervenție în numele președinției. Felicitări pentru asta. Miniștrii noastre vin pe 23. Și iată, acesta va fi unul din subiectele de pe ordinea de zi, din nou. Mulțumesc că ați spus că vreți să-i țineți pe membrii informați, mai ales dacă vrem să terminăm toate aceste dosare într-un calendar atât de strâns. Va fi o multă muncă de cooperare care se va impune. Mă uit acum la doamna raportor. Mai avem nevoie de ceva din partea comisiei? Da, comisia aș vrea să răspundă la, să răspundă la câteva dintre întrebările colegilor mei, în măsura posibilului. Dacă comisia este acum gata pentru un răspuns... Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața din partea comisiei! Dorim și noi să mulțumim foarte mult Parlamentul European raportoarei, raportorilor din umbră pentru efortul uh, întreprins, pentru faptul că au făcut din acest dosar unul de prioritate, ceea ce este foarte important pentru comisie. Vrem să avansăm cât mai repede posibil. În ceea ce privește întrebările care au apărut astăzi, mare parte din întrebări s-au referit la variate aspecte. Comisia însă așteaptă cu nerăbdare să analizeze toate amendamentele, mai ales în ceea ce privește, de exemplu, chestiunea drepturilor fundamentale. Și, bineînțeles, la acest capitol vom aștepta cu nerăbdare după cum spuneam, amendamentele well the aspects regarding bigger role in the fight of cross-border crime for the agency. Of course here it's a... În ceea ce privește activitatea agenției, iată un comentariu foarte interesant, trebuie să ne asigurăm că nu va exista un conflict cu rolul altor agenții cum este Europolul. Pentru asta trebuie să existe o cooperare și un echilibru. Deocamdată acestea au fost comentariile mele și vă mulțumesc pentru efort. Okay, um, so Bine, mulțumim. Acum uh, dau cuvântul doamnei raportor, doamna Mețola. Cât timp îmi acordați, domnule președinte? Cât aveți nevoie? Bineînțeles, nu exagerați. Atenție, domnule președinte, atenție ce, ce spuneți. Sigur, în limita bunului simț unor a, membri, altor membri nu le-aș spune asta, dar cu dumneavoastră îmi permit. Mulțumesc foarte mult, uh, Claude. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor. Sunt colegi care s-au exprimat în favoarea muncii mele. De asemenea, și-au exprimat și intenția de a continua munca pe anumite subiecte. Da, se poate ca pozițiile noastre să fie diferite la ora actuală, Important este însă că ne dorim să găsim o soluție în acest dosar. Am ascultat mai multe comentarii din partea colegilor și mi-am dat seama că au înțeles că este un subiect prioritar. Doresc să salut și comentariile președinției române de a încheia negocierile în timpul acestui mandat al președinției române și doresc pe această cale să reiau angajamentul Parlamentului de a lucra cot la cot cu Consiliul în așa fel încât să se ajungă la un acord. Relansez întrebarea mea. Mi-ar plăcea ca Comisia să ne ofere câteva comentarii în ceea ce privește centrele de control. De asemenea, uh, reprezentantul Comisiei a avut comentarii pozitive față de sugestiile noastre în ceea ce privește drepturile fundamentale și în ceea ce privește agenția. De asemenea, m-ar interesa și posibilitatea de a include în text idei concrete despre ce spunem, ce vrem când uh, spunem că agenția trebuie să aibă un rol mai important în combaterea criminalității organizate. Înțeleg ce a spus reprezentantul comisiei, că trebuie să avem în vedere și răspunderea altor agenții, bineînțeles. Este un instrument legislativ foarte important și trebuie să spunem clar care este rolul agenției aici și că are un rol. Deci suntem perfect de acord că această chestiune trebuie consolidată. În ceea ce privește poziția ECR a conservatorilor cu privire la pregătire, training, trebuie să văd un pic cum uh, vor fi reflectate lucrurile pe măsură ce elaborăm amendamentele de compromis. Apoi, a fost un comentariu cu privire la returnări și terțele state și ce se întâmplă dacă operăm în afara cadrului european. Poate că ar fi bine să clarificăm aici și să spunem că putem avea în vedere să muncim cu țări care deja au un acord statutar cu Uniunea Europeană și cu agenția și că în acest acord să putem include câteva amendamente sau prevederi în ceea ce privește returnările. E o idee pe care o lansez pur și simplu acum, dar trebuie să clarificăm că nu ne referim la relația cu țări cu care până acum Uniunea Europeană nu este angajată sau în care agențiile nu sunt angajate deloc. Este vorba de a acționa într-un context în care avem țări pe care le cunoaștem deja, le ajutăm deja și ne putem da ușor seama cam cum ar arăta relația de cooperare din acest punct de vedere. Dacă o țară își dorește asta, dacă sunt respectate regulile, atunci să putem proceda astfel. Apoi, E important să existe și o lungime de undă similară cu uh, comisarul responsabil pentru refugiați. Știu că sunt diverse interese în joc, uh, poate că putem să lucrăm în continuare pe centrele de control. Cred că ar trebui să cerem comisiei explicații clare la ce se referă cu acestea și care este temeiul juridic pentru acest concept. Pe această cale doresc să mulțumesc tuturor colegilor. Mulțumim, spune președintele. După cum am anunțat deja, sperăm să revedem dosarul data de 24, dar fiind un dosar atât de mare, trebuie să vedem cum avansăm. Mulțumesc raportorului, raportorilor din umbră și tuturor celor implicați. Trecem acum la punctul 7, codul comunitar cu privire la vize a avut loc primul trialog pe 13 decembrie, raportor fiind domnul Lopez Aguilar. Juan Fernando, ai cuvântul. Thank you, Claude. Da, mulțumesc, Claude. Mulțumesc, domnule președinte, pentru oportunitatea de a avea acest schimb de opinii cu privire la starea lucrurilor. E un subiect, un dosar sensibil. În primul rând, în ceea ce privește rezultatul primului trialog care a avut loc pe codul vizelor. După cum s-a spus, a fost în 13 decembrie la Strasburg. A fost uh, trialogul de start uh, încă pe timpul președinției austriece, la ultima sesiune plenară de anul trecut, și știți bine cum s-a ajuns acolo. A trebuit să facem față unor presiuni enorme pentru a respecta termenele interne și externe ca să ne încadrăm în timp. N-a fost deloc ușor pentru nimeni cu atât mai puțin pentru personalul nostru extrem de dedicat, căruia îi mulțumim pe această cale. Acum suntem iarăși constrânși de un nou termen prin prisma faptului că ne apropiem de sfârșitul mandatului nostru. Vrem să avem codul vizelor. Vrem să-l vedem gata aprobat încă în acest mandat, dar pentru asta trebuie să ajungem la trialog, la un acord uh, final. Uh, următoarea reuniune este prevăzută pe 28 ianuarie. Eu zic că e fezabil. Va fi o oportunitate uh, și să treacă totul prin Coreper în 6 februarie și să votăm apoi pe 7 februarie sau pe 18-19 februarie, la sesiunea plenară, ca să putem avea un vot în plenară în prima sau a doua sesiune din martie, totul în funcție de agenda plenarei. Reuniunile vor avea loc la toate nivelurile, aproape zilnic. Ceea ce este extrem de mult. Eu zic că trebuie să fim pragmatici și să încercăm să ne ținem de poziția adoptată de plenară în decembrie. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem Consiliului. Dacă vrem să avem codul vizelor, încheiat cu succes încă în acest mandat. A sosit momentul să dăm dovadă de flexibilitate și disponibilitate la compromis, ceea ce înseamnă că ar trebui să ne rezumăm la minimum necesar. De exemplu, liniile roșii Trebuie să discutăm cu Consiliul și să încercăm să găsim un echilibru la negocieri. Nu în ultimul rând, țin să vă mai spun că au fost o serie de reuniuni seminarii, audieri. Am ascultat părțile interesate. Toată lumea și-a exprimat îngrijorările specifice cu privire la codul vizelor. Cu toți au încercat să atragă atenția negociatorilor uh, din Parlamentul European. Cu toții și-au manifestat interesul și toată lumea își dorește ca acest dosar să fie în sfârșit încheiat, uh, ceea ce ne dorim desigur și noi. Vom încerca să menținem ritmul în așa fel încât negocierile să se încheie cu succes. E ceea ce am spus, de fapt, chiar de la început. Următorul trialog e programat la Strasburg pe 17 ianuarie. Am încredere că vom izbuti cu cooperarea raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Da. Domnul Becker este raportor din umbră pentru PP. Doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Ieri a fost reuniunea raportorilor din umbră. După cum am constatat cu acel prilej, lucrurile merg constructiv. Toată lumea înțelege în mare măsură care sunt diferitele poziții ale grupurilor politice din această comisie. Dar avem și votul plenarei față de care mă simt obligat. Și asta chiar dacă în spatele raționamentului sunt opinii diferite. De exemplu, s-a pus următoarea întrebare. Care este legătura cu readmisia? Nu vrem uh, să lăsăm uh, să funcționeze doar stimulentele, ci și sancțiunile. Dar uh, avem un, o bază de decizie și am spus raportorului că el conduce negocierea Am câteva rezervări, știu că ele vor exista și la Consiliu, însă nu le voi lansa activ în acest joc. De aceea, sper ca lucrurile să, decurcă foarte, să decurgă mă scuzați, foarte constructiv, exact cum a descris raportorul Aguilar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Becker. Domnul Depre, raportor ALDE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mai întâi aș vrea să îi mulțumesc și să-l felice pe domnul Lopez Aguilar, domnul raportor, pentru disponibilitate, <clears throat> pentru deschidere la discuțiile pe care le avem în ce privește raportul din umbră. Am avut ieri o întâlnire extrem de pozitivă și constructivă. Sprijinim uh, ferm obiectivul de a face tot ce e necesar pentru a obține aprobarea codului de vize înainte de sfârșitul actualului mandat al Parlamentului. Considerăm că e un imperativ politic, ceva de dorit pentru toate grupurile, în ce privește conținutul acestor acorduri. Nu avem, ca să spun așa, linii roșii care să ne împiedice să fim de acord. Dar am exprimat ieri o listă de preferințe foarte clare și raportorul le cunoaște. Aș vrea de asemenea să reamintesc că dorim ca toate statele membre să facă tot ce e necesar pentru a încerca să organizeze consulate sau să încheie acorduri cu alte state membre mai degrabă decât să plece imediat în logica aceasta de a face apel la întreprinderi private. Noi preferăm clar să se recurgă mm, structuri publice. În ce privește punctul delicat al legăturii cu readmisia și în special refuzul readmisiei, considerăm că trebuie să există consecințe pentru statele membre care nu sunt de acord în legătură cu readmisia, dar nu credem că ar trebui să fie cetățenii care să plătească prețul respectiv, ci să existe dispoziții în care conducătorii acelor state să uh, simtă acele sancțiuni. Acestea sunt două puncte la care avem preferințe foarte clare, dar suntem deschiși unei soluții de compromis cu Consiliul și avem încredere în raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc foarte mult, Gerard. Marie Christine, tu ești uh, raportor GUE pe dosar. Oui, merci, monsieur. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-i mulțumesc raportorului, <clears throat> tuturor raportorilor din umbră și întregii echipe care a lucrat la acest dosar. De foarte mult timp lucrăm la acest uh, raport și e un volum mare de muncă depus pare rău că trebuie să finalizăm în negocierile cu Consiliul. Suntem la sfârșit de mandat al Parlamentului. În fine, să admitem. Și aș vrea să reamintesc niște linii roșii. Dar mai înainte aș vrea să reamintesc că codul vizelor e un instrument destinat, în primul rând, celor care vin să aibă o scurtă ședere pe teritoriul Uniunii Europene. E vorba în special de turiști și de oameni de afaceri. Toate restricțiile introduse la acest text vor viza milioanele de vize și de persoane care sosesc în fiecare an pe teritoriul Uniunii Europene și uneori mi se pare că nu utilizăm instrumentele adecvate ca să atingem rezultatul scontat și încercăm să facem din nou cod de vize un instrument de luptă împotriva imigrației zise ilegale sau neregulate și consider că ne înșelăm în ce privește obiectivul aici, dar în fine, asta e. Eu sunt minoritară în ce privește grupul și aspectele, doream doar să subliniez. Aș vrea să insist asupra câtorva puncte. Am dezbătut foarte mult, în special chestiunea costului sau scutirii de a plăti viza, mai ales în ce privește pe minori, dar și toți cei care facilitează schimburile schimburile culturale, școlare, universitare și sportive, astfel încât nu amestec pe cei care vin la studii, ci e vorba doar de schimbul de elevi sau studenți. Um, dar nu e un acord în ce privește acest aspect. Aș vrea să vă spun că prin natura noastră nu suntem de acord cu chestiunea acordurilor de readmise legătura cu ele, dar poziția exprimată uh, și de domnul Depre și de alt coleg aici ni se pare una de compromis uh, acceptabilă pentru că eu cred că e foarte negativ ca cetățenii din țările vizate să fie cei care să plătească oarele sparte de politicile privind readmisia. Și, în fine, sunt de acord cu domnul Depre și pe noi ne, ne îngrijorează. Sunt de acord cu domnul Depre <laughs> Very worrying. <laughs> Ilaritate în sală, interpretul nu înțelege de ce. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Depre. Ultimul lucru pe care l-a spus, intervenție fără microfon. Oui, exactement, merci. Da, exact așa. Ideea de a, când suntem de acord e ceva atât de rar în legătură cu chestiunea priorității care se acordă instituțiilor publice pentru eliberarea de vize, pentru că știm că atunci când sunt date unor structuri private, costurile cresc și cel puțin trebuie să încadrăm posibilitățile de costuri când se transferă la întreprinderi private. Și în fine, cred că suntem de acord și cu domnul Depre în legătură cu posibilitatea de a menține eliberarea de viză la frontieră pentru că eu cred că ar fi extrem de negativ, în special pentru imensa majoritate a vizelor, să suprimăm orice posibilitate de eliberare de viză la frontieră. Cred că există un ansamblu de linii roșii în legătură cu care sper că uh, cei de la Consiliu se vor uh, sau vor da dovadă de o atitudine rezonabilă. Mulțumesc foarte mult, Marie Cristin. Ana, doreai să răspunzi? Doream doar să spun. Crucial. Este o realizare crucială care ar trebui să mm, vină la sfârșitul acestui mandat rezultatul muncii acestui parlament și ar trebui să se bucure și de vizibilitate politică. Este o ultimă bătălie care se dă la trialog. Cred cu tărie că n-ar trebui să privim lucrurile ca fiind pur tehnice, chit că da, trebuie acoperite multe chestiuni tehnice și se impun decizii politice după aceea, dar ar trebui ca acest subiect să capete vizibilitate politică, în așa fel încât Parlamentul să simtă cu adevărat nevoia, presiunea să se ajungă la un acord, căci ceea ce este în joc E impresionant. Am reușit să corectăm lipsa de credibilitate a Uniunii Europene în fața unor incidente precum uh, cel de ieri. Nu există căi legale ca oamenii să ceară azil și singura cale este aceea ca acei oameni să se pună în niște situații care forțează statele membre să ia aceste, aceste decizii am fost la Melila și ne-am întâlnit acolo cu anumiți oameni. Mi-amintesc că am cunoscut o familie de egiptieni care fusese separată la frontieră de cei care, de partea marocană, îi exploatau în așa fel încât mama să plece, apoi tatăl să rămână de cealaltă parte cu copiii ca să scoată bani de la ei. Sunt oameni care veniseră din uh, Egipt până acolo din lipsă de alternativă nu avuseră nicio posibilitate să obțină viză umanitară. Era, de fapt, o familie siriană venită via Egipt. Deci, uh, măcar ca minim necesar să cădem de acord pe vizele umanitare și vreau să îl felicit pe Juan Fernando și pe ceilalți raportori din umbră care lucrează pe acest dosar. Ar trebui să le oferim susținere, oferind vizibilitate politică muncii pe care o întreprind ei și, într-adevăr, avem nevoie de un acord până la sfârșitul acestei luni în trialog. Mulțumesc foarte mult, Juan. Mulțumim pentru acest raport. A fost uh, o prezentare foarte interesantă din partea ta și din partea raportorilor din umblă, umbră. Dorești să intervii foarte pe scurt? Te rog. Doar ca să mulțumesc pentru comentarii. Trebuia să fie doar o prezentare în comisie cu privire starea lucrurilor ne presează calendarul. Este totul foarte, foarte încărcat, pentru că avem 20 de zile ca să terminăm trialogul. Și asta ca să putem avea o șansă să terminăm uh, cu un vot uh, pozitiv uh, la plenară în martie. Mulțumeam și stafului pentru muncă, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru comentarii. Ane Gomes, care nu este raportor din umbră, dar care a intervenit da, a fost într-adevăr o adevărată bătălie și uh, purtăm această bătălie, muncim de ani de zile de când Comisia și-a asumat inițiativa. Și am discutat toate subiectele, fiecare subiect uh, și tehnic și politic. Sistemul de tip cascadă cu vizele cu intrare multiplă, reprezentarea obligatorie și știți că anumite state membre au, au fost uh, opuse acestei idei și uh, legătura cu uh, readmisia. Dar am reușit să găsim echilibru, un echilibru sensibil în baza compromisurilor și pe care le-am votat în decembrie. Acum, Trebuie să terminăm această lucrare și mulțumesc pentru disponibilitatea, flexibilitatea colegilor de a ajunge la un compromis cu Consiliul, în așa fel încât să reușim să îmbunătățim echilibrul mandatului nostru în acest domeniu și în acest dosar și să nu uităm că, da, Ideea vizelor umanitare trebuie să completeze căile legale de a intra pe teritoriul Uniunii Europene. E vorba de niște persoane disperate care fug pe calea Mediteranei. Trebuie să putem salva vieți și totodată să fim unitatea morală a măsurii în ceea ce privește aplicarea unor valori, valori uh, pe care trebuie să le respecte Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor implicați. Putem trece așadar la următorul subiect, căci am văzut că raportorul tocmai a sosit. Punctul 8 este vorba de crearea unei rețele europene în ceea ce privește imigrația. E vorba de crearea unei, unei rețele europene pentru ofițerii de legătură. 100... A, pleacă, doamna raportor. Cecil, it's your uh, report. Are you... Cecil, e raportul tău și tu pleci. E totul în regulă? Nu trebuie să alergi. Întihnă. Is it okay? Yeah, this is the item. Da, da, acesta este subiectul. Nici o problemă, nu te stresa. Liniștește-te, până atunci o să prezint subiectul. Am și eu un moment pentru a sublinia ceea ce spunea Juan Fernando despre staful nostru. Comisia noastră poartă un număr mare de trialoguri și uh, încercăm să terminăm totul într-un calendar foarte strâns. Avem doar 3-4 luni la dispoziție în realitate. Vrem să terminăm totul în timpul președinției române și uh, dedicarea, implicarea stafului nostru este fără precedent. Nu exagerez când spun asta am uh, dovezi dacă e cineva care să pună sub semnul întrebării activitatea colegilor noștri. Reușim mulțumită muncii acestora și mulțumită calității muncii. Deci, Juan, îți mulțumesc că ne-ai amintit de asta. Iată așadar ce mesaj am avut de transmis. Putem așadar să trecem la un alt uh, dosar complex uh, care ține de comisia noastră, rețeaua europeană cu privire la ofițerii de legătură în domeniul imigrației au fost depuse 177 de amendamente. Raportoarea este Cecil Chienghe și ea va prezenta astăzi amendamentele. Cecil, când ești gata, poți începe. Te rog. Give us your view on the amendments. Așteptăm, deci, părerea ta despre amendamente. Grazie, Claude. Mulțumesc, Claude. Folosesc această ocazie pentru a mulțumi și raportorilor din umbră pentru contribuția lor la proiectul de raport. Așa cum ai sugerat și tu, avem 167 de amendamente din partea grupurilor politice și deja de câteva săptămâni lucrăm pe aceste amendamente la nivel tehnic. Vă confirm intenția mea de a propune raportorilor din umbră un text pe care să-l poată susține și care să se ridice la înălțimea așteptărilor lor pentru a crea o imagine a funcționarului de legătură pentru a exercita uh, prioritățile UE în domeniu. Încep cu punctele mai puțin controversate. Vreau să spun că există o convergență a grupurilor, în special în ceea ce privește definiția <laughs> funcționarilor de legătură în ceea ce privește rolul comitetului director și în ceea ce privește participarea Parlamentului European. Mai există încă puncte care trebuie rezolvate în ceea ce privește funcțiile acestor uh, ofițeri de legătură. Și aș vrea să prezint un concept fundamental în acest sens. Dacă, pe de o parte, e adevărat că funcționarii de legătură nu sunt alte ego al funcționarilor Națiunilor Unite care monitorizează activitatea umanitară în statele terțe. Pe de altă parte, e adevărat că aceștia nu înlocuiesc autoritățile judiciare ale statelor membre în domeniul repatrierii. Este important ca această figură, în funcție de competențe, pot furniza informații în ceea ce privește situația umanitară a țării gazdă, inclusiv în centrele de detenție. E important de asemenea ca printre activitățile de sprijin prevăzute la articolul 3, aliniatul 4, funcționarii ofițerii de legătură să furnizeze un sprijin util nu doar pentru activitățile de repatriere, cât și pentru activitățile care țin de orientarea și monitorizarea persoanelor uh, repatriate. Mă bazez pe deschiderea spre colaborare din partea raportorilor din umbră și sunt deschisă la discuții cu Comisia și Consiliu pentru a ajunge cât mai repede la o formă finală și pentru a putea adopta propunerea. Mulțumesc! Mulțumim, Cecil. Sunt diverse raporturi din umbră, dar uh, unii nu sunt aici. Natalie? Nu? Roberta? Am un document aici. Înlocuiesc pe analiza Obsolini, raportarea noastră din umbră, care nu poate să fie prezentă. Ea crede că imigrație um, ofițerii de legătură trebuie să aibă un rol uh, rațional aici. Raportul noastră consideră că riscul că activitățile desfășurate în țările de origine și de tranzit se suprapun condatoririle agențiilor UE, lucru care trebuie evitat. În această privință, amendamentele PP își propun să facă ca forțele europene care joacă un rol în cadrul cooperării cu țări terțe în domeniul migrației să conlucreze eficient pentru a evita eh, irosirea de resurse financiare și umane. PP insistă ca ofițerii de legătură să ofere sprijin suplimentar în domeniul readmisiei și returnării. În acest context, contactele lor cu autoritățile din țările terțe în care sunt trimiși ar putea fi exploatat pentru ca politica de returnare a UE să fie mai eficace decât e în prezent. Ca grup, suntem de acord cu ideea raportoarei ca o definiție unică a ofițerului de legătură pentru imigrație care se aplice ofițerilor desfășurați de state membre, Comisia Europeană și agențiile relevante ar putea consolida simbolic caracterul european al rolului și din acest motiv PP a propus un amendament care unifică cele trei definiții diferite ale ofițerilor de legătură propuși de comisie. Cu toate acestea suntem de acord că trebuie să continue să cotă la autorității care i-a trimis în ce privește îndeplinirea sarcinilor trasate. În fine, noi considerăm că reducerea perioadei pentru prezentarea programului de activitate adoptat de Consiliul de Coordonare ar trebui redus de la 2 ani, după cum propune Comisia, la un singur an. De fapt, o evoluție constantă a problemei migrației are nevoie de reacții adaptate pe plan european. În încheiere, Raportarea din umbră reiterează disponibilitatea pe, pe de a continua să negocieze constructiv. Mulțumim, Roberta. De la ALDE, Natalie. Mulțumesc. Mm, și grupul nostru se bucură să vadă progresul reuniunilor în legătură cu ofițerii de legătură și Îi suntem recunoscători colegei Chienghe pentru munca dificilă, dar constructivă pe care o are la acest dosar delicat. Am depus diverse amendamente, vom continua evident să lucrăm la ele. În majoritate sunt deja bine integrate în propunerea de compromis. Obiectivele principale pentru grupul meu să asigurăm o poziție a Parlamentului care să respecte drepturile fundamentale <clears throat> subliniat acum câteva momente de colegi, drepturile fundamentale ale imigranților și în special, și insist, ale copiilor minori neînsoțiți sau însoțiți, pentru că avem o responsabilitate în ce privește. În mare parte sunt acoperiți de compromisuri în ce privește protecția persoanelor vulnerabile. Un al doilea punct, rapid, pentru mai mare claritate și eficacitate, se vorbește în acest dosar de diverse tipuri de ofițeri de legătură în uh, reformarea regulamentului care vor fi repartizați unor sarcini în legătură cu formarea inițială și experiența de care dispun. Și grupul meu va fie extrem de atent în continuare ca un ofițer de legătură, să zicem, care vine de poliție, să nu fie trimis neapărat în uh, misiuni care nu prea au mare lucru de a face cu aceste teme. Să zicem, pentru instalare mai degrabă decât uh, în ce privește aspectele de securitate. Dar cred că vom reuși. Vrem să nu fie trimis la cursuri care reprezintă o suprapunere inutilă, în special față de cursuri de formare organizate de Corpul European al Gărzii de Coastă sau de către viitoarea Agenție Europeană în materie de azil. Iată liniile majore, dar vom avea și alte întâlniri pe probleme, de, cum spunea Cecil, cu caracter politic și tehnic care vor trebui Uh, să se țină încă de săptămâna viitoare și ne vom ocupa de ele și vom participa activ la acest dosar. Mulțumesc! Mulțumim, Natalie! Scuze, scuze domnule Giurec, nu mi-am dat seama că nu erați pe lista de raportori din umbră. Aveți cuvântul în de ECR. Oczywiście poprzemy wszystkie działania, które zmierzają do Mulțumesc, domnule președinte. Vom sprijini toate acțiunile care își propun să asigure o protecție eficace a frontierelor și a combaterii imigrației ilegale. Grupul nostru e îngrijorat uh, în legătură cu unele amendamente care sunt utilizate în scopul promovării migrației sau pentru a utiliza principiul reîntregirii familiei într-o manieră irresponsabilă. Orice scaladare a migrației ar um, pune în pericol drepturile celor care chiar au nevoie de aceste măsuri de protecție și orice um, intensificare sau a migrației ar face ca statele membre și locuitorii lor să fie tot mai reticenți față de migrație și migranți. Deci cred că ar trebui să ne abținem de la întreprinde acțiuni care ar încuraja o astfel de escaladare a situației. Acordăm o mare importanță amendamentului nostru în sensul că încurajarea țărilor să uh, nu își apere frontierele e un atac clar la adresa principiului statului de drept Frontierele trebuie să fie apărate și nicio ideologie, nicio presiune străină nu trebuie să încurajeze țările să renunțe la sarcina și obligația de a-și apăra frontiera. Nu vrem, desigur, ca acei ofițeri de legătură să fie, de fapt, purtător de cuvânt uh, a migrației uh, în uh, dialogul cu Poliția de Frontieră. Ofițerii de legătură trebuie să sprijine statele membre și nu să le limiteze sau submineze activitatea. De deci, sprijinul nostru pentru acest document va depinde dacă poziția noastră e reflectată adecvat sau nu. Dar vreau să vă aduc aminte că Aici nu e vorba de vreo dispută politică. Nu. E vorba de apărarea cetățenilor noștri și crearea unui mediu și a unor condiții care să le permită celor care au nevoie să intre legal în țările europene. Mulțumesc. Marie Cristin, uh, raportul din umbră de la GUE acum. mai întâi, la rândul meu, să-i mulțumesc Ceciliei pentru volumul mare de muncă depus și poziția noastră se reflectă în propunerile ei și propunerile de compromis. Am totuși niște aspecte unde nu sunt de acord. Știu că nu se va merge pe linia mea, dar aș vrea să reafirm poziția în acest sens. E bine să nu amestecăm ideologia în chestiunea migrației și să considerăm că toți migranții sunt la fel cu aceleași drepturi. Dar sunt uimită că un deputat polonez vine să ne țină lecții în acest sens când Polonia a, e responsabilă de 60% din migrația economică de pe teritoriul meu. Nici eu nu vreau să dau lecții Poloniei, dar vreau ca Polonia să facă așa cum predică, pentru că Polonia este prima țară care primește migrație economică. Intervenții. Astea sunt cifrele Eurostat, domnul Iorec, dacă vreți vi le trimit și dumneavoastră. Intervenții fără microfon. Migrație e o chestiune holistă, s-a mai spus aici, adică nu sunt doar migranți ilegali, iar rolul, misiunea ofițerului de legătură este de a contribui la prevenirea și combaterea migrației zise ilegale, dar să gestioneze migrația legală. Gestionarea migrației legale înseamnă să se ocupe și de imigrați și de emigrați și nu doar de oamenii care revin constrânși de statele membre ale Uniunii. Adică asta înseamnă să fie atenți la fluxuri, la creșteri. Și vreau să atrag atenția asupra faptului că continentul de unde a crescut cel mai mult migrația e Asia. 20% creștere pentru migrația legală din Asia. Și nu e doar din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu. Principala sursă e din India și China deci să nu mai spunem tot felul de prostii în legătură cu acest subiectul și cei care fac cea mai multă ideologie să nu ne mai dea nouă lecții pentru că sunt penibile. Eu aș vrea să avem o viziune globală și să vorbim despre chestiunea ofițerilor de legătură în materie de imigrație. Cred că chestiunea respectării drepturilor fundamentale e ceva extrem de eficace pentru că toți migranții au drepturi și toate statele membre au obligații internaționale și ar fi bine să existe un echilibru în acest sens și ofițerii de legătură să fie agenți care să permită respectarea acestor aspecte într-un cadru care uneori devine tot mai complicat. Eu aș vrea foarte mult ca ofițerii de legătură și cred că Cecil și Natalie sunt receptive în acest sens să nu transformăm ofițerii ăștia de legătură în agenței politicilor în materie de securitate în legătură cu aplicarea politicilor de cooperare internațională. Cred că la chestiuni migratorii, nu acesta e rolul lor. Deci cred că avem o întreagă serie de chestiuni de care trebuie să ne ocupăm, pentru că rolul ofițerului de legătură în materie de imigrație să fie mai util mai bine încadrat și să nu ne ocupăm doar de migrația ilegală. Înțeleg că e ceva care îngrijorează pe unii, dar cred că în cele din urmă și când adoptăm o legislație e mai degrabă pe termen de denugat, viziunea privind imigrația trebuie să fie una holistă și să țină cont de toți parametrii. Okay, um, Bun, mulțumesc. Sunt conștient de faptul că avem voturi începând cu ora 11, deci trebuie să accelerăm puțin discuțiile. Ne-am mișcat cam încet. La acest dosar o să o întreb pe Cecil dacă are niște observații în încheiere sau nu. Grazie, Claude. E, ringrazio anche... Mulțumesc, Claude, și mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit într-un fel sau altul la aceste discuții. Au fost luate în considerare multe dintre amendamente și aș vrea să spun, cum au spus majoritatea colegilor, că sunt de acord, trebuie să evităm să transformăm situația ofițerilor de legătură într-o, într subiect ideologic. Cred că trebuie să fim foarte concreți și să încercăm să ne aducem contribuția la controlarea fenomenului migratoriu pe care trebuie să-l abordăm holistic. Mulțumesc! Thank you for your hard work on this file. Mulțumim pentru toate eforturile la acest dosar, Cecil, și succes tuturor colegilor. Mă întreb, știu că sunt și alți colegi care ar vrea să intervină din nou, dar Vă rog să mă ajutați. Avem votul la ora 11 și mai avem încă două puncte pe lunea zi și uh, e totuși o zi de joi. Din fericire, punctul următor e raportul meu. Așa că eu o să vi-l prezint rapid. Punctul 9 e vorba de lista țării terțe care răsotisați trebuie să dețină viza pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe căror resortisanți sunt exonerați în ce privește retragerea regatului din Uniune. Așa se propune a Comisiei. Face parte din măsurile legislative necesare pentru a adapta dreptul Uniunii la Brexit. Orice ar fi Brexitul, eu nu știu ce e, spune vorbitorul, trebuie să clarifice situația cetățenilor britanici când legislația Uniunii nu se mai aplică în materie de politică de vize. În esență, Comisia propune ca cetățenii britanici să fie scutiți de la cerințele de viză când călătoresc pentru scurtă ședere în UE. Articolul 2 reamintește că mecanismul de reciprocitate din regulamentul 539 din 2001 se aplică în caz că uh, s-ar introduce vize în Regatul Unit pentru cetățenii a cel puțin un stat membru. În fine, articolul 3 stabilește că acest regulament intră în vigoare la 30 martie 2019, se aplică din ziua următoare uh, în care legislația Uniunii încetează să se mai aplice în Regatul Unit. În scurtul meu proiect de raport propun să acceptăm această variantă de la Comisie fără amendamente. Avem diversi raportori din umbră la acest dosar. Unul e prezent. Dacă există colegi care îmi doresc să intervină, vă rog să o faceți. Martina Anderson raportor din umbră de la GUE și aici, și apoi Dan Dalton. Mai întâi Martina. Dan, a, și tu ești raportor din umbră. Ok, well, I'll take Martina and then... În fine, tot Martina mai întâi. Sunt de acord <clears throat> cu poziția dumneavoastră că sunteți de acord ca cetățenii din Marea Britanie și Irlanda de Nord să fie scutiți de la cerințele de viză când călătoresc în Uniunea Europeană pentru ședere scurtă. Aș vrea să reamintesc colegilor de acord din Vinerea Mare și poziția eurodeputaților de a proteja în toate părțile și de a asigura că nu există probleme în contextul a introdus uh, de implementare a acordului din Vinerea Mare, ar trebui să ne concentrăm pe a da capacitate să se adopte aranjamente care să reflecte nevoile reale ale locuitorilor din Irlanda de Nord. După cum știți, în acordul din Vinerea Mare ai dreptul la cetățenie britanică sau irlandeză și avem deja o poziție constituțională în sudul Irlandei. Deci, continuarea aplicării drepturilor cetățenilor din Nord – în baza acordului din Vinerea Mare și a, a dispozițiilor constituționale se poate identifica ca irlandezi. Trebuie să ne concentrăm pe cetățenii irlandezi care trăiesc în nordul Irlandei, pentru că atunci când vorbim despre cetățenii UE, e vorba de cetățenii irlandezi eh, din Irlanda de Nord, și e vorba de una dintre cele trei zone discutate în Brexit, cetățenii irlandezi din Irlanda de Nord nu sunt de fapt acoperiți în discuțiile în derulare. Călătoria scutită de vize ar trebui să li se aplice în baza standardelor actuale pentru Nordul Irlandei și voi depune eforturi cu dumneavoastră ca raportor în acest sens. Mulțumim, Martina. Acum Dan Dalton. Mulțumesc. Sunt de acord cu părerea dumneavoastră. E singura abordare rezonabilă pe care o putem avea, care să reflecte îngrijorile multora în legătură cu procesul, cu Brexit, Brexit-ul, care avansează. Din punctul nostru de vedere, sprijinim ce a spus dumneavoastră, e o abordare rezonabilă. Felicităm Comisia și pot să vă asigur că și de la Londra lucrurile se văd la fel și e vorba de reciprocitate, de asemenea, după cum se întâmplă întotdeauna în materie de viză sau scutire de viză, Înțeleg că și cei de la Londra sunt de aceeași părere. Rapid aș vrea să reamintesc colegei care a vorbit înaintea mea că, desigur, în contextul Brexitului, acordul de Mirea Mare spune să nu fie bariere între Irlanda de Nord și Londra și trebuie să ținem cont și de asta cu ce vom face pe viitor. Mulțumesc, dumneavoastră, domnule președinte, și mulțumesc și comisie. Vreau să spun că Aici există discuții constructive și de consens, dar ca la orice alt subiect, vă mulțumesc că ar trebui să menționez că s-a acordat atenție acestui raport, dar asta nu împiedică alte chestiuni în legătura între Marea Britanie și Uniunea Europeană, limitarea drepturilor, acordul de retragere, diverse alte chestiuni, Uh, legate și de reciprocitate, deci mulțumesc tuturor membrilor care au avut o abordare rezonabilă și au mai clarificat lucrurile. Domnule Giurec, la acest punct sau la acesta? La cel anterior sau la acesta? Nu, doream doar să vă atrag atenția asupra faptului că <clears throat> există și dreptul la replică la o poziție exprimată în legătură cu un deputat al cărui nume s-a menționat în dezbatere. E drept la replică din regulamentul de procedură, pentru că altfel niciodată n-aș fi îndrăznit să încerc să iau din nou cuvântul. Dar în reglementările care ni se aplică și sunt obligatorii, un eurodeputat n-ar trebui să fie împiedicat de dreptul la replică dacă numele lui a fost uh, adus în discuție. Deci nu deschidem o nouă rundă de discuții în acest caz. Mulțumesc. Bun, domnule Giurec, pentru colegii care nu știu despre ce e vorba. Doamna Vergia i-a spus pe nume acestui coleg care acum i-a răspuns. Mulțumesc și scuze dacă v-am limitat timpul de intervenție, dar aveți perfectă dreptate în legătură cu această procedură informală. Bun, deci acum avem termenul pentru amendamente la acest raport, 16 ianuarie la ora 4 după amiază Le mulțumesc celor doi colegi care au luat cuvântul, ca de obicei, uh, foarte cuprinzător. Înainte de voturi mai avem încă un punct. Voturile încep la 11 și ultimul punct 11 și 12. 11 and 12 and raportor domnul Ungureanu care e aici, încheierea acordului între Uniunea Europeană și Brazilia. Sunt, de fapt, două propuneri. Domnule Ungureanu de la PPE, raportor la mele dosare, și o să-l invit pe scurt să ne explice despre ce e vorba în cele două dosare. Aveți cuvântul, domnule Ungure. Mulțumesc. În cele două proiecte de recomandare se la o propunere de decizie a Consiliului de modificare a acordului între Uniunea Europeană și Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de ține viză de scurtă ședere pentru titlurile de pașaporte obișnuite și diplomatice de serviciu sau oficiale. Din octombrie 2013, durata maximă pentru șederea autorizată e definită ca fiind și citesc 90 de zile în orice interval de 180 de zile. Noul concept e mai precis, stabilind durata în zile și nu în luni. În plus, termenul de la data de prima intrare, care avea multe incertitudini și semne întrebare, a fost eliminat din definiție. Pentru a implementa nu, definiție de scurtă ședere, în iulie 2014, Comisia a adoptat o recomandare de decizia Consiliului de autorizare a deschiderii de negocieri pentru modificarea exonerării pentru viza de scurtă ședere. Consiliul poate să adopte actul numai dacă Parlamentul își dă acordul motivat față de act. Ca raportor, desigur că recomand ca Parlamentul să dea acest acord motivat pentru încheierea ambelor acorduri, încă un element. N-am primit încă solicitare legală oficială din partea Consiliului, fără de care procedura se suspendă. Deci aș fi foarte interesat să aud care sunt noutățile cele mai recente în legătură cu mult așteptată solicitare. Și atât. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Mr. Nguardo. If, are there... Bun, mulțumesc. Mai sunt contribuții din sală? Bun, văd că nu. Prin urmare, termenul pentru amendamente este 14 ianuarie. Mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru explicații. Bun. La 11 începem voturile, dragi colegi, deci facem pauză. Mulțumesc!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

Colleagues, uh, take your seats for the votes and it's all electronic, so please have you. Dragi colegi, vă rog să luați loc, să ne pregătim pentru vot. Dacă nu aveți uh, cartela de vot, o puteți găsi la etajul 3 pentru cei dintre noastre care nu au. Și până când se așează toată lumea, dați-mi voie să vă reamintesc că am discutat trialogurile și vreau să le mulțumesc tuturor membrilor care s-au implicat în numărul foarte mare de trialoguri pentru comisia noastră. Vrem să mulțumim personalului și funcționarilor uh, superiori și tuturor colegilor care au lucrat și care ne vor ajuta și pe următoarele 3-4 luni. De aceea vă mulțumesc. Bun, văd că toată lumea s-a așezat, cred că putem începe votul. Noi dintre noastre observ că mai și cască, dar e jos, suntem obosiți. Bun, primul vot este descărcarea pentru implementarea bugetului pentru agențiile UE pentru anul financiar 2017. Performanță, gestionare financiară și control, domnul Franz, aportor de aviz. Domnul Franz, doriți să interveniți înainte de vot? Nu? Bun, putem trece la vot. Trecem de la vot direct. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final, vot cu apel nominal, dacă toată lumea a luat loc, s-a deschis votul. patruzeci și trei voturi, trei împotrivă, fără abțineri. Se adoptă felicitări domnului raportor și acum trecem la Următorul vot pentru domnul Franz, pentru implementarea bugetului pentru Agenția Europeană Europol. Compromisul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Care era problema? N-am înțeles, spune domnul președinte. Intervenții fără microfon din sală. Da, am avut o problemă eu. Eu am multe probleme, să o lăsăm deoparte, asta e una dintre ele, dar am avut o problemă generală în sală? Nu. Bun, compromisul 2. Nu, chiar am multe probleme, spune domnul Moraes. S-a deschis votul pe compromisul 2. S-a închis votul. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. 43 de voturi, 2 împotrivă, o abținere se adoptă. Următorul dosar, tot domnul Franț, Eurojust, amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și votul final cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 43 de voturi, 2 împotrivă, o abținere. Trecem la următorul dosar, domnul Franz Frontex. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge și votul final cu apel nominal. S-a închis votul, se adoptă 47 de voturi, 2 împotrivă, 3 abțineri. Următorul dosar al domnului Franz pentru agenția FRA s-a deschis votul pe amendamentul 1. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 43 pentru, două abțineri. Apoi urmează Agenția pentru Monitorizarea Dependenței de Droguri, domnul Franț. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 3, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și vot final cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 43 de voturi pentru, 2 împotriva abținere și la fel raportor domnul Franz pe CEPOL, amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 2, s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. Închis. Adoptat. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă și votul final cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 45 de voturi, 2 împotrivă, fără abțineri. Biroul European de Sprijin pentru Azil, tot domnul Franț, s-a deschis votul pe amendamentul 1. S-a închis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă 43 pentru, 2 împotrivă, obținere și Eulisa, domnul Franț. Amendamentele 1 și 2 sunt identice, s-a deschis votul. Închis. Se adoptă amendamentul 3, s-a deschis votul. Închis. Se respinge. 4. S-a deschis votul. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă. Și avem votul final cu apel nominal. S-a deschis votul. Închis. Se adoptă 44 pentru, 3 împotrivă, nicio obținere. Și acum Agenția de Supraveghere pentru Protecția Datelor, tot domnul Franț, amendamentul 1. S-a deschis votul. Is that removed, amendment 1? A fost uh, înlăturat amendamentul 1. Nu trebuie dacă nu vreți. E de-a dreptul kafkian ce e acolo. Nu știu, vreți să votăm? Da. Hai, bine, votăm, spune președintele. Amendamentul 1 s-a deschis votul. Nici nu știu ce să fac, să mă abțin, spune președintele. S-a închis votul. Se adoptă. Cine știe de ce? Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot final prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis, se adoptă 43 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere și un ultim vot și anume Comisia și agențiile executive, amendamentul 1. S-a deschis votul. O greșeală. Când am votat la aliniatul 4, domnul Boni, la vot grupul meu a trecut minus, dar eu am pus plus. Transmiteți în scris. Afectează votul? Dar n-a schimbat votul, deci transmiteți o notă în scris, ar fi foarte bine. O să trecem la procesul verbal. Bine. Deci va apărea și în procesul verbal de îndată ce veți transmite o notă în scris, dar nu se schimbă votul, rezultatul. Să ne întoarcem la comisie și la agențiile executive, amendamentul 1. Mai suntem încă în timpul votului? Haideți așadar să reluăm votul acesta. Amendamentul 1 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis, se, de, se adoptă. Compromisul 1, s-a deschis votul. S-a închis, se adoptă. Compromisul 2, s-a deschis votul. S-a închis, se adoptă. Amendamentul 7, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot final. Cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 44 pentru 3 abține niciun vot împotrivă. Felicitări domnului Franț pentru munca pe toate aceste dosare. Uh, Dragi colegi, trecem deci la următorul vot și anume implementarea prevederilor din tratat uh, legate de cetățenia europeană, raportor Martina Anderson. Martina, dorești să iei cuvântul înainte de vot? Nu? Bine, putem vota deci. Și avem uh, amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Amendamentul 38 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 36 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 40 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5 57 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 51 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 8 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul nou, S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 55. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 58. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 68. S-a deschis votul. Pardon, spune președintele, îmi cer scuze. Compromisul 10. Am ratat un întreg compromis. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 75. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Referirile, amendamentul 1, s-a deschis votul. A, doriți în bloc, se poate? De la 1 la 7 s-a deschis votul. Spuneți nu, nu spuneți nu. S-a închis votul. Și se adoptă. La considerente, compromisul 1 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă de asemenea. Amendamentul 13 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 19 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 21 s-a deschis votul. Nu putem în bloc. Amendamentul 21 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 24. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 25. S-a deschis votul. Stați un pic, puteam totuși în bloc sau nu? Nu, nu puteam, spune președintele. Ok, deci nu puteam. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot final cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă cu 40 de voturi pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Felicitări, doamnei raportor. Martina, felicitări. Felicitări încă o dată. Trecem mai departe. Raportul domnului Mamikins. Utilizarea și comercializarea precursorilor explozivi. Domnule Mamichins, doriți să interviniți înainte de vot? Nu? Deci votăm direct. Este foarte frumos, căci este un singur vot, un vot unic, s-a deschis votul. Stați! Înainte de vot se votează și începerea negocierilor. Pentru asta avem nevoie de Majoritate de două treimi. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 45 pentru, 2 împotrivă, uh, nicio abținere. Felicitări, Andreis. Primul trialog este prevăzut pe 23 ianuarie. Și acum trecem la implementarea prevederilor tratatului în ceea ce privește cooperarea uh, consolidată. Thomas Zdehovski este raportor. Putem trece direct la vot sau dorești să intervii? A, dorești. Bine. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor și să vă urez an nou fericit. Doar putem să votăm. Bine. Ce inovatoare intervenția. Mulțumim. De fapt, de-abia mi-a oferit posibilitatea să mă pregătesc și eu de vot. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 21. Am ratat 19, spune președintele. 19, deci s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 20, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 28. S-a deschis votul. Nu, nu, 28. Monica, e chiar al tău. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 29, s-a deschis votul. S-a închis, se respinge. Compromisul 2, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 32. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Vot final. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 36 pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului. Mergem la următorul vot, dragi colegi, și anume implementarea cartei privind drepturile fundamentale în uh, cadrul interinstituțional UE. Raportorul este Denis de Jong. Dacă dorește să intervină înainte de vot, nu e cazul. Deci putem să trecem direct la vot. Amendamentul 19 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentele 20-21 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Respinse. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 33 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 34 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 35 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 36. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 37. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 30. Pardon. Trecem direct la compromisul 3. Se adoptă. Amendamentul 44. S-a închis votul. Se adoptă. 45. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 46. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 48. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 49. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 50. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 51 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge 52, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 53, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge 54, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 55. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 57. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. Amendamentul 63, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 64, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 65, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 67. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Referiri. Vreți, se poate în bloc? De la 1 la 4. Nu se spune. Amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 2, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 3, s-a deschis votul. S-a închis. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerente. 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 8. Amendamentele 8 și 9 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 11-12 identice, s-a deschis votul. S-a închis. Se resping. 13-14 identice. S-a deschis votul. S-a închis. Respinse. 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 18. 18. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge astfel încât avem votul final cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 39 voturi pentru, 8 împotrivă, nici o abținere. Felicitări raportorului. Uh, and the next one... Și urmează raportul doamnei Macovei investigațiile efectuate de OLAF în ceea ce privește cooperarea cu parchetul european și eficacitatea investigațiilor OLAF. Doamna Macovei, vreți să spuneți ceva înainte de vot? Aveți cuvântul. Mulțumesc. Pe scurt, aș vrea să le mulțumesc colegilor și raportorilor din umbra. E foarte important să clarificăm relația dintre parchetul european și OLAF ca să evităm duplicările și să avem un circuit al informației care să funcționeze și să facă eficientă activitatea parchetului european. S-au modificat regulile OLAF pentru a le adapta la activitatea în conlucrare cu parchetul european. Mulțumesc! Mulțumim. Să trecem la vot. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 52. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. 67. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. Closed. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 69. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat Amendamentul 72. Se deschide votarea. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 73. Se deschide votarea. Se închide. Se adoptă. 76. Se deschide votarea. Se închide. Se adoptă. 77. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. 78. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 6A. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 82. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat. 81. S-a deschis votul. S-a închis. se respinge. 83 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 84 s-a deschis votul. S-a închis. S-a respins. 85 s-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. 86 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 87 se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Compromisul 7 s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 91. S-a deschis votul. S-a închis. Intervenții din sală. Se adoptă. 94. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 8A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 97. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 98. Se deschide votul. Se închide. And that's carried. Se adoptă. Compromisul 9. Se deschide votul. Se închide. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis. Și se respinge. Amendamentul 102. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Unde eram? Amendamentul 15 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 10 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 107. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 108. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat 113. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat 114. S-a deschis votul. S-a închis. Carried. 115 votes. 115. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 116. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Consilentul 20 s-a deschis votul. S-a închis. se respinge. 21, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 22, s-a deschis votul. Closed. S-a închis. Se respinge. 23, s-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. 24 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 25 s-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Uh, Se adoptă. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. Closed. S-a închis. Se adoptă amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 41 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 42 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 43 s-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. 44, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 45, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 46, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 47. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 48. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 49. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă. 50 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 40 pentru, 4 împotrivă și o abținere. Felicitări, doamnei raportor. Și mai avem un ultim uh, raport, un singur vot, combaterea fraudei și falsificării mijloacelor de plată diferită decât numerarul. Yeah, um, it's, uh, the rapporteur... Raportor Silvia Ivon Kaufman, care nu e prezentă vom trece la acest vot unic legat de textul convenit în negocierile interinstituționale. Votul unic e deschis. S-a închis votul, s-a adoptat 45 pentru, unul împotriva și nici abține. Mulțumesc foarte mult, colegi, pentru răbdare. O ședință foarte lungă de voturi. S-a terminat ședința de vot și s-a terminat și ședința în general. La diverse nu avem nimic. Ședința următoare, 23 ianuarie. Vă mulțumesc și vă urez un weekend cât mai plăcut.